Thank you, Col. Thank you, colleagues, and uh, a particularly warm welcome. Dragi colegi, mulțumesc. Bun venit călduros uh, membrilor Parlamentelor Naționale. O să fac câteva anunțuri înainte să începem audierea interparlamentară. Punctul 1 uh, pe ordinea de zi a Comisiei Libe, asta pentru membrii Parlamentului European, se sugerează un nou punct 5.1 pe ordinea de zi, prezentarea negocierilor în cadrul trialogului privind directiva Parlamentului și Consiliului, începește lupta împotriva fraudei, împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prin intermediul uh, legislației penale și, de asemenea, punctul 5 din prezentarea raportului LIBE Delegația ad hoc uh, în Liban 19-22 septembrie va avea loc la 10 jumătate în loc de 9 și la punctul 8, votul pe proiectul de aviz privind uh, abordarea mișcărilor refugiaților și migranților a trebuit să fie rolul uh, Serviciului uh, de Acțiune Externă UE a fost amânat. Începește profilul lingvistic. Din nefericire, nu avem interpretare în irlandeză, croată, daneză, estonă, greacă, letonă, malteză și slovacă mâine, iar ceha va fi doar pasivă. Vom, avem aprobarea uh, uh, proceselor verbale la punctul 3 din 16-17 martie și 7 iulie. Dacă nu sunt obiecții, vor fi considerate adoptate. Mulțumesc. Așadar, colegi, încă o dată un bun venit călduros membrilor Parlamentului Național și, evident, membrilor Parlamentului European din Comisia Libe pentru această ședință interparlamentară, de Comisie Interparlamentară între Parlamentul European și Parlamentul Național privind uh, Europolul și uh, uh, controlul parlamentar în cadrul politicilor de securitate ale Uniunii. Vă urăm bun venit călduros la această întâlnire. Suntem cu toții, în special membrii Parlamentului European, conștienți că Parlamentul are o agendă de securitate și o evoluție importantă a Uniunii de Securitate a fost numirea recentă a noului comisar pentru Uniunea de Securitate. Și avem o analiză foarte bună și un parteneriat foarte bun cu Europolul, una dintre agențiile foarte importante și care adaug, aduc valoare adăugată acestui Parlament și îl uh, salut pe Rob Wainwright, directorul Europol și pe domnul comisar Keane care vor fi alături de noi astăzi. Mă bucur că vom discuta astăzi valoarea adăugată pe care Uniunea Europeană o poate aduce acestei agende de securitate. Ce este această agendă și ce însemna pentru Parlamentele Naționale? Vrem ca aceasta să fie o dezbatere viguroasă și plină de sens și nu o dezbatere formală. Deci sunteți foarte bineveniți în acest Parlament, în această zi. Mă bucur să văd că sunt 46 de membri din Parlamentele Naționale, din 23 de state membre și o țară din uh, zona economică europeană, ceea ce arată clar interesul Parlamentelor Naționale pentru subiectul uh, securității și în special rolul jucat de Europol. Ce aș vrea, dragi colegi, să fac este să trecem imediat la prima sesiune. Avem foarte puțin timp în această după amiază și știu din discuțiile pe care le-am avut deja cu colegii că mulți dintre noastre ar dori să vorbească în cadrul acestei dezbateri. Așadar, voi trece imediat la prima sesiune care va stabili contextul, care este uniunea de, ce este Uniunea de Securitate, cum o transformăm în realitate și care este rolul Europolului în această Uniune de Securitate în legătură cu uh, cooperarea operațională, uh, schimbul de informații și încrederea. Prima noastră sesiune se va dedica rolului și realității Europol. Mă bucur să-l avem alături de noi pe domnul comisar uh, Julian King, așa cum am spus, și directorul Europol Rob Wainwright. Înainte de a vă da cuvântul, vreau să vă reamintesc, dragi colegi, că sesiunea de întrebări și răspunsuri de astăzi va fi organizată conform unui, unei formule foarte complicate. Complicată, dar vă rog să nu, asta să nu vă descurajeze. Așa facem noi lucrurile. Dar dacă considerați că nu vi s-a dat cuvântul, vă rog să ridicați mâna să indicați acest lucru. Com formula complicată pe care o avem pentru membrii Parlamentelor Naționale eh, constă în faptul că trebuie să indicați pe una dintre aceste eh, cartele pe care vi le arătăm, să indicați că vreți să vorbiți. De ce facem asta? Pentru a ne asigura că eh, serviciile noastre, secretariatul nostru știe că doriți să vorbiți, dar în Totuși, dacă cumva uh, sunteți uh, uh, săriți de pe listă, vă rog să ridicați mâna. Ar trebui, cel puțin pe colegii europarlamentari, să-i cunoști și să știu care vor să vorbească. Dacă nu, înseamnă că am o problemă. Așadar, vă rog să indicați, folosind aceste carduri, dacă vreți să, să luați cuvântul în dezbatere. Așadar, dragi colegi, deschidem acum dezbaterea. Iertați-mă, ar trebui să mai menționez și că avem un al treilea vorbitor, domnul Dominic Ramburg, care este președintele Comisiei privind acte constituționale, legislație și administrație generală al adunării uh, naționale franceze. Bun venit, domnule Ramburg. Acestea sunt cei trei vorbitori pentru prima sesiune. Sunt încântat că toți trei se află alături de noi. Vom deschide prima sesiune cu domnul comisar uh, Julian King, noul comisar pentru Uniunea de Securitate. El va vorbi timp de 10 minute și va stabili, uh, va uh, prezenta viziunea sa asupra dezvoltării Uniunii de Securitate și rolul său special în aceasta. Domnule comisar King, aveți cuvântul și încă o dată bun venit. Mulțumesc foarte mult pentru acest uh, călduroasă primire. Mulțumesc pentru invitația la dezbaterea de astăzi. Salut această oportunitate de a avea această dezbatere cu stimații membri ai Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale. Comisia este evident responsabilă în fața Parlamentului European, răspunde în fața Parlamentului European. În calitatea mea de comisar pentru Uniunea de Securitate, răspund direct Comisiei Libe, în fața Comisiei Libe. În același timp, este important ca această comisie sub președinția uh, domnului Claude Juncker să dezvolte relații cu parlamentele naționale și susțin uh, complet angajamentul pe care domnul Juncker l-a făcut în această direcție. În ultimele săptămâni am plăcerea să fac schimb de opinii cu membrii Parlamentului Estonian, ai Adunării Naționale din Franța, Bundestagului German, Parlamentului Italian și uh, Camerei Lorzilor din Marea Britanie și sunt nerăbdător să avem uh, schimburi suplimentare în uh, lunile și săptămânile și lunile următoare. Cred că uh, noi, Comisia, ar trebui să, fim, să răspundem mai mult în fața Parlamentelor Naționale și procesul legislativ să fie mai eficient și transparent în urma acestei relații strânse. Dincolo de beneficiile procesului de creare de politici, Același principiu ar trebui să se aplice și agențiilor Uniunii Europene care joacă un rol crucial în implementarea acestor politici. În uh, munca noastră comună către o Uniune de Securitate, uh, Europol uh, joacă un rol central în multe dintre instrumentele și politicile Uniunii Europene. Noul regulament al Europol, care, după cum știți, se va aplica din mai 2017, stabilește noi standarde în ce privește controlul democratic comun de către Parlamentul European și Parlamentele Naționale și utilizează complet posibilitatea unui control sporit uh, parlamentar asupra Europol și grupul comun de uh, analiză va fi un element cheie din acest punct de vedere. Așadar, uh, salut această ședință de astăzi ca un prim pas în implementarea acestor reguli de supraveghere parlamentară. Nu voi petrece prea mult timp ca să vă explic uh, care sunt uh, amenințările cu care ne confruntăm. Știm cu toții că Europa se confruntă cu un set complex de amenințări de securitate și, evident, printre acestea cea mai uh, importantă amenințare teroristă de, mul- de mulți ani. Colegul Rob Wainwright va spune mai multe despre asta mai târziu. Vreau doar să spun că există o dimensiune europeană evidentă. Nici terorismul, nici crima organizată nu respectă frontiere naționale. Dacă ne uităm la atacurile recente, multe aspecte legate de pregătirea și executarea lor erau uh, transnaționale. Din nefericire, teroriștii nu țintesc un stat membru sau altul, ei ne țintesc valorile și modul nostru de viață. De aceea, cred că avem nevoie de o dimensiune europeană în reacțiile noastre, reacții față de terorism, față de cibercriminalitate și amenințările cibernetice, și uh, criminalitatea organizată gravă. Acesta a fost unul dintre motivele care au dus la decizia președintelui Juncker uh, vara trecută de a crea un portofoliu dedicat pentru Uniunea de Securitate pentru a face această activitate să progreseze. Europol este un element central în toate acestea. Agenția joacă un rol critic în a ajuta cele 28 de state membre în lupta împotriva terorismului, uh, cibercriminalității și crimei organizate și criminalității grave. Și folosesc această ocazie pentru a saluta munca excelentă a lui Rob și a bărbaților și femeilor care lucrează la Europol. Ei au uh, creat niște capabilități de luptă împotriva criminalității unice, inclusiv un uh, sistem de informații uh, în domeniul criminal paneuropean și un regim de protecție al datelor și de securitate a datelor foarte robust analizelor de amenințări și de risc create în parteneriat cu agențiile de aplicare a legii din toate statele membre ne permit să identifice, să identificăm corect și colectiv prioritățile cheie în lupta împotriva criminalității și terorismului. Și chiar înaintea noului regulament Europol, Europolul s-a organizat în jurul elementelor centrale antiterorism și anticriminalitate organizată și cibercriminalitate. Centrul European uh, de Antiterorism, creat la Europol, oferă o oportunitate importantă pentru ca Uniunea Europeană să facă eforturi colective de a lupta cu terorismul mai eficient. Prin uh, centralizarea experienței se concentrează pe lupta cu uh, luptătorii străini, uh, cu finanțarea teroristă, propaganda online teroristă și traficul ilegal de arme. Acest centru ECTC și-a demonstrat deja valoarea adăugată oferind susținerea analitică și operațională imediată statelor membre lovite de atacuri teroriste oribile la începutul acestui an. În ce privește lupta cu cibercriminalitatea, Centrul European de uh, Anticibercriminalitate oferă asistență și coordonare în sute de operațiuni, adună și împărtășește informații în legătură de, cu mii de uh, delinvenți și a creat o nouă cooperare eficientă, identificând uh, criminalii și salvând uh, copii victime ale abuzului. Europol a stabilit de asemenea un centru european pentru traficul de migranți care ajută statele membre să distrugă aceste rețele criminale extrem de, de periculoase. Și uh, Europol contribuie la ciclul de politică uh, al Uniunii în ce privește uh, criminalitatea organizată și criminalitatea extrem de gravă. Evaluarea Europolului a, uh, privește elementele criminale, ajută Uniunea să stabilească priorități și să creeze planuri comune de acțiune. Comisia susține toată această activitate importantă a Europol și a centrelor sale, asta inclusiv prin oferirea resurselor de care Europol are nevoie. Salut susținerea Parlamentului European din acest punct de vedere. În acest an, Europol a primit 36 de noi posturi și există acum, uh, se conturează un acord între autoritățile bugetare de a oferi agenției uh, încă 60 de posturi suplimentare în bugetul pe 2017 și Comisia și Europolul au început o evaluare completă a nevoilor acestuia pentru viitor. Dată fiind toată această activitate, Europol trebuie să fie văzută ca o organizație legitimă în ochii cetățenilor și mai în general cred cu putere că securitatea nu poate deveni reală și sustenabilă decât atunci când cetățenii au încredere că drepturile lor fundamentale sunt respectate. Chiar și în cadrul vechilor reguli, Europolul are un cadru de protecție a datelor robust. Unii ar spune că e cel mai robust din lume, în lumea agențiilor de aplicare a legii, ceea ce are sens. Poliția Națională și autoritățile naționale trebuie să fie sigure că informațiile pe care le oferă Europolului sunt protejate de către agenție. Noul regulament modernizează și întărește și mai mult acest sistem de protecție a datelor extrem de robust, cu un rol important pentru supervizorul Uniunii Europene în ce privește protecția datelor, care monitorizează, va monitoriza protecția datelor la Europol și de aceea de aceea avem, de aceea atât de important schimbul de astăzi, schimbul de opinii de astăzi, Grupul Comun European de Analiză va crește transparența și responsabilitatea activității Europol și va întări legitimitatea agenției. Așadar, vă doresc uh, mult succes în crearea unor proceduri robuste și eficiente pentru a exercita uh, rolul de supraveghere parlamentară, rol uh, stabilit clar în regulamentul european. Europol este o organizație cheie și angajamentul noastră o va întări și mai mult. Vă mulțumesc! Președintele, vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Așa cum a spus uh, domnul comisar, uh, regulamentul Europol se va aplica de la 1 mai 2017 în următoarea, în cadrul următoarei, următoarei sesiuni parlamentarii din Parlamentele Naționale și parlamentarii europeni eh, vor examina mai în detaliu aranjamentele de, legate de a, controlul activității Europol. Știu că Parlamentele Naționale au fost eh, preocupate de această chestiune. Acum aș vrea să-l rog pe directorul Europol, Rob Wainwright, de a vorbi, eh, să vorbească despre rolul Europol în ceea ce noi numim Uniunea de Securitate și, de asemenea, așa cum a Uh, cum l-a lăudat domnul comisar pentru activitatea Europol și pentru parteneriatul continuu pe care îl avem. Aș vrea să fac și eu același lucru. Rom Wainwright, ai cuvântul. Thank you, Claude. Thank you. Mulțumesc foarte mult, Claude. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc Parlamentului European și Comisiei Libe din Parlamentul European în mod special pentru o susținere continuă pe care am primit-o din partea dumneavoastră, nu numai individual din partea unor deputați, dar și din partea dumneavoastră ca instituție și pentru susținerea pe care ne-ați acordat-o, mai ales pentru încheierea noului regulament Europol, pentru susținerea dumneavoastră către comisarul King și ca colegilor săi și a colegilor din Consiliu pentru ca Europolul să poată să fie dotat de resurse suplimentare. Sunt foarte recunoscător de asemenea pentru susținerea pe care am primit-o din partea multor parlamente naționale. De, fel, de fapt, la fel ca și domnul comisar, am vizitat foarte multe par parlamente naționale în ultimii ani. Către domnul comisar, aș vrea să îi mulțumesc pentru susținerea pe care a acordat-o încă de la preluarea funcției nu de mult. Este apreciat și stilul său de leadership și uh, Europolul poate să continue să-și dezvolte capabilitățile, mai ales având în vedere noile provocări în ceea ce privește securitatea în Europa la ora actuală. Și vreau să vă spun câteva, câteva minute cum oferă Europolul beneficii practice către statele membre, având în vedere aceste amenințări. Știți că Europolul nu are putere executive, nu este un FBI european însă ajutăm autoritățile naționale să combată crima organizată și lipta împotriva terorismului printr-o interconectare. Mai ales le ajutăm în ceea ce privește rolul critic al partajării de informații. Sistemul nostru unic de securitate uh, conectează peste 150 de agenții de aplicare a legii din uh, Uniunea Europeană și colaborăm de asemenea și cu țări terțe, cum ar fi Norvegia, Elveția și SUA. E vorba de o comunitate de punere în aplicare a legii foarte bine interconectată, cu mii, mii de mesaje în fiecare zi despre activități de crimă organizată sau de terorism. În același timp ne folosim capacitățile de analiză prin analiștii Europol de la centrală, care uh, examinează tot acest flux de informații pentru a putea da linii directoare la nivel orizontal și deci indicații către autoritățile naționale dacă trebuie să aresteze pe cineva sau dacă au de făcut ceva pentru a bloca uh, criminalii um, în acțiune care distrug uh, țările noastre, care încearcă să devină activi în toată Europa. S-a vorbit și de către domnul comisar despre traficul de migranți, despre crimă organizată și trafic de arme și avem 200 uh, de ofițeri uh, de legătură din 40 de țări la oficiile noastre care au, de fapt, uh, în, odată cu mandatul lor, o expertiză și o autoritate de a acționa pe care noi nu o avem. Ei au capacitatea de a coordona operațiuni multiple de arestare în multe țări până la 40.000 de cazuri pe an care după aceea curg prin uh, canalele Europol spre un rezultat pozitiv. Vreau să vă atrag atenția că, de exemplu, am avut o operațiune de succes care a um, făcut să iasă la iveală o rețea de trafic de persoane în Spania, iar către colegii americani aș spune și că um, am reușit cu ajutorul lor să eliminăm uh, peste 400.000 de site-uri care se ocupau de fapt cu traficul de diverse produse și că avem uh, în curs oricum o operațiune ciber, uh, de ciber uh, analiză pentru a contra cibercriminalitatea și cu terorismul în același timp. Cu siguranță putem vorbi de o creștere a activității noastre, pentru că dacă ne uităm la statistici, vom vedea că am avut o creștere de șase ori în um, volumul de informații care trece prin canalele Europol pe an dacă e să comparăm cu acum 5 ani, și o creștere de 4 ori în numărul cazurilor pe care le-a asistat Europolul până ziua de astăzi. Această creștere se poate explica în mare parte prin felul în care crima organizată și terorismul au evoluat în acești ultimi 5 ani, pentru că s-au globalizat aceste fenomene, au devenit mai transnaționale în uh, amenințarea lor și în multe sensuri mai uh, amenințătoare față de Uniunea de Securitate. Am uh, văzut în urma atentatelor uh, teribile teroriste din Europa, în ce măsură teroriștii atacă și Europa, în uh, ce măsură se pot crea victime și numărul de luptători, uh, de asemenea, care a crescut, este impresionant. Sunt aproximativ 5.000 de luptători care um, în mare parte s-au întors uh, și reprezintă un pericol la adresa societăților noastre. Deci vedem cât de complex este fenomenul de terorism uh, acum, pentru că de multe ori sunt actori care uh, sunt acasă la ei, ca să spun așa, dar totuși sunt inspirați de atentatele groaznice pe care le-am văzut, le văzut în Europa în ultimii ani. Însă, în același timp, a evaluat și tehnologia, propaganda mm, în retorica ISIS, de exemplu, profită de pe urma acestei uh, evoluții și deci dimensiunea amenințării teroriste este mult mai gravă decât până acum vreodată, în ultimii 10 ani sau chiar mai mult. Iar uh, ca rezultat, după cum a zis și domnul comisar, avem pentru prima dată un Centru European de Combatere a Terorismului, așa numitul CECT, care este responsabil cu partajarea de informații și de uh, conectarea informațiilor uh, despre crime și crimă organizată și terorism dar în același timp și printr-o unitate de specială responsabilă cu internetul, care se ocupă de platformele de rețelelor sociale și are ca sarcină identificarea rapidă a unor acțiuni uh, suspecte de uh, propagandă teroristă și retragerea acestora de pe site. Unitatea noastră din uh, Europol, care lucrează în numele comunității europene, are o colaborare cu 60 de platforme sociale pentru a elimina conturi și mesaje de acest tip în fiecare an. Noi monitorizăm de asemenea fluxurile financiare și fluxul de arme și uh, oferim, desigur, și uh, în cazul critice susținere operațională în anchetarea, de exemplu, atentatelor de la Paris și mai ales de la Bruxelles care a ajutat pe investigator să îi identifice pe ultimii membri din acea rețea și sperăm noi care vor fi de ajutor și pentru ca să se prevină alte atacuri în Europa. Traficul de persoane este de asemenea în creștere și face parte din problemă pentru că grupurile criminale au încercat să exploateze la maxim fluxurile migratorii din 2015. Foarte multe grupuri s-au specializat exact pe traficul de persoane, altele încearcă pur și simplu să facă bani pe spinarea azilanților și migranților care au venit în Europa în condiții uh, foarte proaste în 2015, anul acesta însă de asemenea. Am avut estimări că 90% dintre cei care au ajuns în Europa în 2015 au beneficiat măcar pe o parte a uh, călătoriei lor de o organizație criminală, de serviciile ei și deci considerăm că um, traficanții de persoane sunt uh, în inima problemei și deci ar trebui să fie și în inima soluției. Parlamentul European și Consiliul au susținut crearea crearea unui nou centru de combatere a traficului. Deci 55.000 de cazuri rezolvate. De asemenea, ne concentrăm și pe alte activități eh, eh, teroriste și criminale eh, copiii migranți neacompaniați, care sunt o parte foarte importantă a, a fluxului de migranți, sunt foarte vulnerabili și pot fi exploatați de către uh, bandele de crimă organizată. De asemenea, suntem preocupați de faptul că uh, teroriștii ar putea folosi criza migrației pentru a trimite în mod ilegal uh, teroriști în Europa. Um, uh... În ceea ce privește provocările de securitate pe termen lung, cibersecuritatea este la fel de importantă ca celelalte tipuri de uh, activități, pentru că internetul a facilitat, într-adevăr, crima organizată și terorismul. Iar aici uh, nivelul la care se lucrează este extrem de înalt, uh, a crescut în mod expon exponențial. De asemenea, uh, ne bazăm aici pe colaborarea cu alte instituții. De fapt, și Comisia a fost victima unui atac, un cibuier atac săptămâna trecută, iar amenințările au crescut de șase ori în acest sens în ultimii ani. Există și cazuri de um, șantaj până când este plătită, de exemplu, o um, răscumpărare care s-a aplicat această metodă în ultimii ani, nu numai cu bănci și instituții, dar, de exemplu, și cu trusturi, cu spitale sau cu alte asociații sau alte instituții din diferite sectoare. Așadar, o creștere de asemenea și a astfel de activități, dar și a exploatării uh, sexuale a copiilor online. Acesta a crescut de asemenea în ultimii doi ani. Pentru că um, toate, noi suntem din ce în ce mai interconectați. Aceasta este o explicație. Internetul a crescut suprafața potențială de atac pentru cibercriminali și în această industrie vedem um, cum se dorește din ce în ce mai mult uh, dezvoltarea unor device-uri din ce în ce mai performante, fără să existe o, um, o industrie de garantarea securității în același timp și de aceea cibercriminalii pot să exploateze foarte bine această evoluție. Centrul de combatere a cibercriminalității încearcă să dea un răspuns în Europa la această problemă. În fiecare an avem 200 de investigații la nivel înalt dar și campanii inovatoare de um, investigație, cum ar fi campania No More Ransom, fără eliminarea șantajelor uh, financiare, încercarea oferirii unui serviciu de decriptare gratuită pentru uh, companiile care au fost, de exemplu, victimele unui atac uh, de acest gen. Am avut 50 de milioane de persoane care au vizitat această pagină web uh, și peste 5500 mm, de mm, operațiuni de succes în mm, acest caz. Desigur, toate aceste amenințări pe care le vedem acum în, într-un mediu interconectat și global trebuie să găsească un răspuns similar la fel de interconectat prin rețele care funcționează și de aceea Europolul consideră că crearea de pârghii pentru o, crearea unei comunități din ce în ce mai bune de aplicare a legii ar putea să fie susținută de către industrie și de către alți parteneri și de serviciul public. Am văzut cum putem să folosim datele și tehnologiile noi pentru ca să găsim răspunsuri la noile amenințări. Vrem să dezvoltăm o nouă capacitate inovatoare pentru a face față amenințărilor transfrontaliere. Făcând acest lucru, noi uh, avem o activitate din ce în ce mai complexă și uh, o parte din Uniunea de Securitate de care vorbeam trebuie să fie și standardele de transparență și de răspundere față de uh, alte instituții. Și după cum spunea și domnul comisar, avem într-adevăr măsuri foarte puternice în această direcție. Vrem să fim cât se poate de independenți în activitatea noastră Activitatea mea, de exemplu, are un comitet um, de administrație. Suntem, trebuie să dăm socoteală în fața Parlamentului, dar și în fața Comisiei și, după cum a zis și domnul președinte, organizația mea va fi uh, Uh, mult mai obligată să dea socoteală în fața Parlamentului și în fața altor uh, instituții pe viitor și mi se pare foarte bine să ne îmbunătățim astfel legitimitatea democratică și credibilitatea în fața publicului prin astfel de uh, de proceduri. Ne bucurăm foarte mult să putem lucra cu următorul for de analiză. Mulțumesc foarte mult, Rob, și dacă tot vorbim de analiză și raportare, o să putem trece și la o altă perspectivă, pentru că acum vom uh, vedea perspectiva unui stat membru care a fost lovit foarte mult de aspectele de securitate, Dominic Rambourg, de la Asamblee uh, Națională din Franța. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, doamnelor și domnilor, stimați deputați în Parlament. Vreau să vă dau câteva idei în primul rând din partea unui parlamentar din Parlamentul Național dintr-o țară care a fost lovită de terorism uh, și nu o voi face uh, luându-vă prea mult timp. Franța a fost lovită de câteva ori de atacuri teroriste, dar uh, peste 2422 de compatrioți și-au pierdut viața. Belgia, unde ne aflăm astăzi, de asemenea a fost lovită de teroriști și vreau să omagiez toate victimele pe cei decedați și cei care au fost răniți, sfârtecați, de atacurile teroriste și uh, salut toate victimele din întreaga lume. Mesajul cel mai important uh, al meu este să vă spun cât de importantă este această cooperare națională și cât este de importantă. Este evident, l-ați spus, ați spus acest lucru, domnule comisar, că terorismul nu cunoaște frontiere și că este transnațional. Și de aici, iată, importanța uh, faptului că avem reacții, răspunsuri europene și că dăm aceste răspunsuri conform cu valorile europene. Vreau așadar să salut crearea uh, Corpului European de uh, uh, Frontieră de un, aproape un an de zile, deci îl așteptăm de 10 ani. De asemenea, salut crearea Registrului Național Pasagerilor, PNR în engleză, și de asemenea salut nominalizarea unui comisar pentru securitate care marchează interesul Europei față de această chestiune. Sper că directiva antiteroristă care este pe cale să fie redactată va permite armonizarea legislației europene pentru a reprima uh, și plecarea și întoarcerea din teatre de operațiuni militare a unor luptători uh, și care va statua în cadrul uh, Uh, legal, uh, ceea ce ne-ar fi util, adică să-i uh, folosim pe cei care se pocăiesc, pe cei care pot oferi informații în legătură cu teroriști, cu organizațiile teroriste. Și sigur, doresc să se facă progrese importante într-o serie de întreagă de direcții. Prima dintre ele este legislația privind armele de foc. Știm cât de uh, Important este să luptăm împotriva proliferării armelor de foc, fără să afectăm diversele activități sportive legale, dar este absolut esențial să se facă progrese pe acest dosar, cum este necesar să se facă progrese în materie de uh, cooperare în materie penală și spuneați, domnule director, una dintre principalele noastre activități este să puneți în legătură diferitele țări membre, diferitele agenții din țările membre și, de asemenea, E nevoie de progres în materie de accesul la fișiere, la dosare, la informații și pentru asta avem nevoie și de legături foarte bune între oamenii, personalul care intervine în punctele fierbinți. Iată importanța uh, foarte mare a cooperării, pe de-o parte, între autoritățile europene și uh, parametre naționale, dar și importanța, uh, pentru că nu există activitate polițienească care să se poată derula într-un stat democratic fără să fie organizat și controlul acestei activități. De, și iată importanța creierii acestui comitet mix de control parlamentar, care are particularitatea de a fi în același timp și european și de a-și asocia parlamentele naționale. Sigur, e doar părerea mea, dar mi se pare că ar fi foarte util și important să avem o copreședinție europeană și din partea parlamentelor naționale Cred că parlamentele naționale și-ar putea trimite parlamentarii care sunt cei mai interesați de aceste chestiuni și care vin aici în mod regulat. Bun, n-am nicio uh, intenție ascunsă aici, nu sunt candidat la astfel de poziție, mandatul meu expiră în aprilie anul viitor, deci uh, pe mine nu trebuie să mă numiți, prin definiție, deci nu am niciun fel de uh, interese personale aici, dar am sentimentul că uh, noi suntem parlamentari naționali interesați de aceste chestiuni și ne deplasăm și cred că e important ca acest comitet să fie cât mai viu. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Mulțumesc, Dominic. Politicienii n-ar trebui niciodată să aibă motiv ascuns, se spune președintele. Dragi colegi, acum vom da cuvântul uh, participanților. O să avem câte doi membri ai Parlamentului național și apoi câte un membru al Parlamentului European. Asta este modalitatea obișnuită prin care uh, avem aceste ședințe interparlamentare și o să dau cuvântul colegilor în ordinea în care și-au indicat interesul. Dacă nu vă auziți numele spre sfârșitul sesiunii, vă rog să îmi um, semnalizați acest lucru. Deci, mai întâi, colegi din parlamentele naționale, primii vor fi doamna Carmen Agley, vicepreședinte al Comisiei pentru chestiuni sociale. Unde este? Este din partea uh, adunării uh, naționale franceze. Ah, iertați-mă, colegi, dragi colegi, două minute maxim, deci vă rog să nu depășiți limita de două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, diferiții uh, vorbitori, antevorbitori au insistat uh, pe mizele legate de Europol, dar în mod mai global și de chestiune de securitate. Uh, intervenția mea va fi foarte scurtă. Aș fi dorit să încep cu raportul care a fost uh, uh, făcut în martie 2016 de către Coordonatorul European pentru lupta împotriva terorismului și care semnala faptul că o serie de progrese, foarte multe progrese s-au făcut, dar că rămâneau încă multe lucruri de îmbunătățit și că trebuia insistat mai ales pe Europol, pe datele din uh, PNR, din Registrul Pasagerilor, pe Schengen 2 și uh, Eurojust, securitatea frontierelor, și uh, reaminta raportul așadar toate aceste domenii în care mai trebuie făcute progrese. Uh, de exemplu, uh, văd că doar 100.000 de, de persoane, 15.000 de persoane, mă scuzați, erau în, 100, 1500 de persoane erau în, uh, fișate uh, uh, ca fiind prezente în Irak sau în Siria, deși în, realitate vorbim de vreo 100 de mii. Deci, iată, e nevoie de mult mai multă rigoare aici. Pe acest subiect sunt, am câteva întrebări. Care sunt, după părerea noastră, mijloacele care ar trebui oferite, fie că e vorba de mijloace materiale, bugetare, efective, pentru ca statele Uniunii Europene să-și poată îmbunătăți cooperarea în acest domeniu de asemenea, am constatat că există o serie de dificultăți în această cooperare. Acest lucru a fost semnalat uh, de câteva ori. Dificultăți în ce privește interoper- tocmai interoper- interoperabilitatea. După părerea noastră, aceste dificultăți sunt dificultăți tehnice sau există uh, reticențe politice uh, de a, din partea statelor membre de a lăsa Uniunii Europene un nou câmp de acțiune prin excelență regalian și uh, noi, ca parlamentari naționali, uh, N-am putea oare dispune de un tablou de bord care să fie actualizat în mod uh, regulat, arătând obiectivele, acțiunile, mijloacele și calendarul de aplicare a acestor dispozitive, care să fie atât naționale cât și europene. Și în fine aș vrea să vă atrag atenția asupra problemei Europol și în special asupra problemei uh, Uh, regulamentul Europol. În rezoluția pe care am prezentat-o în cadrul adunării naționale a Franței și care a fost adoptată uh, în unanimitate în Comisia de Afaceri Europene și în Comisia Juridică, se, menționa, uh, se menționau insuficiențele de reglementare în ce privește Europolul, mai ales în domeniul protecției datelor. Și asta se referă tocmai la posibilitatea prezumată a unui acord între statele membre privind transferul unor date personale între state și către Uniunea Europeană sau către țări terțe, uh, cu condiția unei mai bune încadrări și controlări a transferului de date personale către țări terțe, mai ales uh, cu autorizarea de a, face aceste transferuri într-o perioadă care să nu depășească un an. Deci toată această tehnică ne creează oarecare îngrijorări a transferul de date. Așadar, aș vrea să am un răspuns pe această chestiune. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă reamintesc din nou, dragi colegi, că realmente e vorba de două minute, deci nu e o perioadă imaginară de două minute. Există un timer și când apar cele două stele. Uh, vă rog să vă opriți și sper ca și colegii din Parlamentul European să nu mă facă de rușine și să respecte și ei aceeași limită. Ca să putem să avem și unele reacții din partea și răspunsuri din partea panelicilor. Acum, Lord Sally, din uh, partea subcomisiei uh, afaceri interne UE din Camera Lorzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt aici pentru a spune că oricare ar fi consecințele deciziei britanice de a părăsi Uniunea Europeană, este foarte clar și am spus foarte clar că este în interesul tuturor uh, britanicilor și a tuturor țărilor Uniunii Europene să avem cea mai strânsă posibilă cooperare în domeniul securității. Și am auzit uh, trei prezentări care au subliniat această importanță. Știu din experiențe amare că poate fi foarte dificil să echilibrezi nevoile de libertăți civile pe care cu toți începem, încercăm să le apărăm cu nevoia de a le oferi oamenilor sete și știu că atunci când ai un atac terorist oameni în anumite țări pot cere să se crească nivelul de securitate, dar de asemenea știu că atunci când datele private sunt folosite greșit, uh, se vor cere restricții în legătură cu acțiunile de securitate. De aceea, cred că parlamentarii, fie din Parlamentul European, fie din Parlamentele Naționale, uh, joacă un rol extrem de important și este vital ca acest echilibru între libertățile civile și securitatea oamenilor să fie păstrată uh, sub o supraveghere constantă, iar parlamentarii sunt exact oamenii cei mai potriviți care să facă acest lucru. Mă bucur să spun că recent am, uh, ne-am angajat față de Europol și sper că în viitor uh, cooperarea strânsă dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană uh, va continua și va da și libertate și securitate europenilor, pentru că noi pentru asta ne-am angajat, în asta credem și e foarte important ca acest lucru să funcționeze și să se întâmple și cred, domnule președinte, că am respectat uh, cele două minute. Mulțumesc, Clark. De fapt, mi a economisit 15 secunde. Să vedem dacă ne ajută. Mulțumesc foarte mult. Din partea europarlamentarilor, domnul Diaz de Mera, aș trebui, ar trebui să spun că domnul Diaz de Mera este de multă vreme raportor Europol, de mulți ani de zile. Domnul Diaz de Mera din Spania, aveți cuvântul. Eu. Saludo. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule comisar, aș vrea să salut pe toată lumea uh, prezentă aici, atât la prezidiu cât și în sală. Vorbesc pentru a-mi exprima recunoștința față de această reuniune, dar și pentru a cere o clarificare. Europol este o agenție esențială, un instrument esențial pentru securitatea europeană. Noi, la fel ca și agenția, suntem angajați față de securitatea europeană și agenția se bucură de uh, uh toată încrederea noastră. În al doilea rând, o clarificare uh, față de colega din Franța, care a vorbit mai devreme. Nu, doamne, nu avem de-a face aici cu un proiect de regulament. Avem un regulament care a fost susținut de Parlamentul European și votat cu o majoritate foarte largă în mai 2016 și care va intra în vigoare în mai 2017. Deci certitudinea juridică pe care o are Europolul de la 1 mai 2017 înseamnă că uh, nu e nevoie ca acest regulament să fie transpus în legislația națională. Acest regulament va intra pur și simplu în vigoare la 1 mai 2017 în toate statele membre. în ce privește protecția datelor și sistemul de protecție a datelor. Acesta este unul foarte robust, așa cum a spus chiar și domnul comisar. Și uh, sunt mulți colegi care pot uh, depune mărturie în acest sens. Uh, Peter Menesor, Iom Stuf și alții din diferite grupuri politice care au lucrat cu mine pe acest regulament. Ei știu foarte bine acest lucru. Și, într-adevăr, uh, aceasta este un instrument esențial, cheie. Sunt de acord cu ce s-a spus. Uh, Sigur, au fost și anumite lucruri care nu s-au uh, spus uh, din cauza uh, constrângerilor de timp. Se vom, vom mai discuta acest subiect și în cadrul al doi, celui de-al doilea panel. Vreau doar să mai spun că susțin activitatea Troicăi și vreau să adaug că grupul comun de supraveghere parlamentară asupra Europol va avea mare credibilitate și vitalitate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Diaz de Mera, și acum domnul Fonen Folk din partea Comisiei de Juridice din Suedia. fără microfon. Vă rog să vă aprindeți microfonul, spune președintele. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau uh, să vă spun că și nouă ni se pare extrem de importantă colaborarea dintre forțele de ordine la nivel național și la nivel regional prin intermediul Europol. Schimbul de informații, mai ales, este extrem de important pentru noi și face parte, de fapt, din uh, cea mai importantă structură pe baza căreia lucrăm noi. Iar acum, odată cu Brexitul și faptul că este pusă la îndoială Europa ca organ de colaborare, lucrurile devin și mai uh, grave. E cu atât mai important ca legitimitatea democratică a colaborării europene să fie subliniată. Iată de ce consider și eu uh, că este extrem de important să ne întâlnim cât mai des, noi din parlamentele naționale și deputații din Parlamentul European, pentru ca să garantăm un control al activității împreună, activității Europol. Și mi se pare foarte important să facem acest lucru cât se poate de simplu, cât se poate de eficient și de rapid. Aceasta este ceea ce contează. Pentru ca cetățenii să simtă și să vadă în același timp că resursele care sunt limitate, dar sunt comune, se folosesc cât se poate de bine. Salut de asemenea și faptul că la Europol s-au stabilit priorități. Suedia este de părere că e foarte important să se concentreze exact pe domeniile în care e nevoie de colaborare. Mă refer, de exemplu, la crima organizată transfrontalieră, la terorism și la cibercriminalitate. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc acum de la Comitetul uh, Juridic uh, din Cipru. Are cuvântul un deputat acum. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este extrem de evident pentru toată lumea că parlamentele naționale doresc să participe la astfel de întâlniri. Noi, cel puțin din Parlamentul Cipriot, ne bucurăm foarte mult de dezbaterea cu privire la îmbunătățirea competențelor Europol, pentru că cetățenii despre aceasta vor să afle. Ei uh, doresc să știe că în același timp uh, libertățile de care s-au bucurat după al doilea război mondial sunt garantate și prin astfel de activități, iar rolul Europol care se ocupă de securitatea în sânul Uniunii joacă un rol esențial aici. Eu cred că dacă Europolul funcționează bine, cetățenii se vor simți mai bine, pur și simplu vor avea mai multă încredere în Uniune într-o perioadă în care euroscepticismul este la ordinea zilei. Sigur că sunt foarte multe subiecte la care Europol trebuie să îmbunătățească practicile sale pentru ca această agenție să joace cu adevărat un rol important în Uniunea Uh, europeană. De exemplu, dacă ne gândim la Brexit și la felul în care putem să limităm uh, impactul ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, și aici va trebui să vedem ce e de făcut. Dar dacă mai vine și un referendum în Danemarca, pentru că se pare că este programat și un referendum în Danemarca, va trebui să vedem cum să rezolvăm și problemele acelea. Trebuie să încercăm să nu lucrăm în același timp, să facem muncă în paralel, să îmbunătățim mai bine schimbul de informații, pentru că schimbul de informații ne aduce mai departe, chiar și în Uniunea Energetică, de exemplu. Chiar dacă Cipru nu face parte din zona Schengen și nu cunoaște amploarea problemei terorismului ca alte state membre din Uniune, totuși noi dorim să participăm la sistemul de schimb de informații SIS-2. Schengen 2. În ceea ce privește accesul grupurilor teroriste la surse de finanțare în cadrul Uniunii Energiei, Ciprul a semnat un acord, de fapt un memorandum de acord cu Europolul, pentru ca să lupte împotriva finanțării ilegale și împotriva traficului de elemente teroriste. Mulțumesc și acum în numele Parlamentului European, colega noastră Gomes. Mulțumesc foarte mult! Ne bucurăm de rolul uh, Europolului de a investi în cibersecuritate pentru ca statele membre să poată cu adevărat să acționeze la nivelul cibercriminalității. După cum vă amintiți, săptămâna trecută a existat un caz de atac pe care l-ați menționat și dumneavoastră împotriva Comisiei Europene și vrem să știm mai multe despre această încercare de hecuire. Apoi, uh, dumneavoastră, domnule Wainwright, ne bucurăm foarte mult că sunteți aici. Am primit un raport despre Euro- de la Europol deja de ceva vreme care spunea că a identificat legături cu finanțarea terorismului spălare de bani, uh, finanțarea terorismului în uh, documentele Panama, în Panama Papers și că multe state membre erau implicate. Vreau să știu dacă acele state membre implicate au cerut uh, sprijinul Europolului pentru a identifica rețelele în care s-au spălat bani în acest fel, în terorism? Ați mai spus de asemenea și că traficul de persoane este o mare problemă, dar oare nu suntem chiar și noi cei care uh, le dăm apă la moară acestor uh, rețele, pentru că nu există nicio cale legală de a veni în Europa pentru migranți. Nu suntem noi cei care alimentăm până la urmă acești traficanți. Și, domnule uh, Rambur, vreau să știu câte ceva despre directiva cu privire la armele de foc, pentru că știu că există un lobby foarte puternic uh, la Comisie împotrivă și vreau să știu de ce directiva aceasta este necesară și când credeți că e bine să se aplice. Ați făcut referire și la registrul cu numele pasagerilor, PNR, dar care care trebuie să acopere și uh, zborurile private, dar vreau să știu dacă acoperiți, de exemplu, și zborurile de la Nisa, Toulouse sau din altă parte, sau cum ar fi, de exemplu, prințul uh, saudian care a fost prins în Liban acum un an, cu un, care mergea cu un cargo uh, plin de droguri, care, bineînțeles, de obicei era adresat luptătorilor ISIS. Sunteți convinși că nu aterizează pe aeroporturi aer europene în ciuda PNR-ului, totuși? Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Acum doamna Cari Henriksen din partea Comisiei uh, pentru Libertăți uh, Civile din Norvegia. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că controlul parlamentar este într-adevăr un element fundamental și salut uh, oportunitatea de a participa la această întâlnire. În ultimii ani am văzut că s-au dezvoltat foarte multe conferințe interparlamentare în Uniunea Europeană, iar Parlamentul norvegian este foarte bucuros că poate să aibă statut de observator la Comisia Interpar parlamentară cu privire la politicile de securitate și cu privire la politica comună de securitate și de apărare a Uniunii și suntem foarte recunoscători că ne invitați în mod regulat la întâlniri interparlamentare și reuniuni de colaborare. Aș vrea să folosesc această oportunitate pentru a vă aminti că Norvegia cu alte ocazii și-a mai exprimat eh, și dorința de a fi asociată eh, în eh, noul grup de control comun parlamentar care va fi creat pentru Europol. Avem foarte multe oper- operațiuni și acorduri de colaborare cu Eurojust, cu Europol și Norvegia este uh, un uh, stat membru Schengen care are și o frontieră cu Rusia. Dorim o colaborare cu Uniunea Europeană pe justiție și pe afaceri interne. Și având în vedere toate aceste dorințe și datorită și situației noastre geostrategice și a integrării economice și a participării Norvegiei la piața internă, la nivel economic, credem că acest grup de control și de scrutin interparlamentar este esențial și pentru noi. Aș vrea să știm dacă și Norvegia ar putea să fie asociată la acest grup de control. Deci, când discutați despre adoptarea de reguli și noi uh, prevederi pentru acest grup, sper ca Parlamentul European și Parlamentele Naționale să se asigure ca și observatorii din statele non-UE să poată participa la reuniunile în care se stabilesc aceste reguli. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție! Mulțumesc! Dragi colegi, o să închei lista vorbitorilor, deci dacă vreți să mai aduceți acum cartonașe, vă rog să o faceți, pentru că avem o listă foarte lungă și vreau să lăsăm totuși timp pentru răspunsuri din partea invitațiilor noștri. Acum, doamna Cosmopoli din Grecia. Vă rog. Doamna Cosmopoli din Grecia. Ο νέος κανονισμός της Ευρωπόλ αφιερώνει ένα μεγάλο ζήτημα, ένα μεγάλο... Mulțumesc. Această aceste noi prevederi spun multe despre controlul de datelor uh, personale și despre implicarea autorităților independente în aceste procese. Noi, Uniunea Europeană, vom participa așadar la toate schimbările în domeniul protecției datelor, pe care, în baza articolului 51.2b, va organiza de două ori pe an astfel de reuniuni. Vreau să vă întreb când procedura uh, aceasta va fi chiar uh, substanțială, deci va avea conținut și nu va fi doar de fațadă. Mi se pare foarte important să putem cu toții să restabilim uh, și să reinstaurăm senzația de siguranță și credibilitate în fața cetățenilor. Nu trebuie în niciun caz să distrugem un lucru extrem de important pentru oameni și anume protecția datelor personale pentru cetățeni. E clar că e un echilibru foarte subtil pe care trebuie să-l păstrăm și parlamentele naționale pot juca un rol foarte important aici. Aș dori însă să vorbiți și de un mecanism care tocmai uh, va fi votat în Parlamentul grec, Parlamentul elen chiar în câteva zile. E vorba de libertățile personale. Uh, în ceea ce privește refugiații, un milion și jumătate de refugiați au trecut pe teritoriul țării noastre, a Greciei, și țara noastră rămâne o țară sigură. Însă vreau să insist asupra faptului că este esențial să avem susținerea statelor membre în această problemă. Toate statele membre ale Uniunii trebuie să-și respecte angajamentele pentru că, de exemplu, în centrele de primire și centrele de um, rezidență pentru refugiați, este foarte greu să păstrăm uh, un uh, echilibru uh, foarte bun și, din păcate, dacă nu-i tratăm destul de bine, normal că aceasta duce la criminalitate. Doamna Ivonta. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mi-am recunoscut numele, spune vorbitoarea, doamna Kaufmann. Aș vrea să pun o întrebare către domnul Wainwright, spune doamna Kaufman, deputată în Parlamentul European. Și anume, am discutat despre pachetul uh, privind azilul și despre noul proiect de regulament pentru Eurodac, pe care îl avem aici. Am avut uh, deja o primă întâlnire pentru consultare interparlamentară și am văzut la diferite discuții că Europolul are dificultăți, în mod evident, să obțină acces la datele Eurodac, trebuie să facă acest lucru tot timpul prin intermediul unor autorități naționale, cum ar fi, de exemplu, autoritatea competentă din Olanda, unde există alte standarde de protecție a datelor. Deci, întrebarea mea este dacă problema ar putea fi rezolvate, după părerea dumneavoastră, dacă avem o nouă directivă pentru protecția datelor personale atunci când e vorba de prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul unor inter, uh, interceptări, în scopul unor uh, an, anchete sau în cazuri penale, așa cum am um, votat acest lucru anul acesta prin directiva pentru care va intra în vigoare în curând și aceasta ar însemna că Um, se corespunde, corespunde în fine cu regulamentul Eurodac. Considerați deci că pentru Europol va fi de, de acum încolo fără probleme să aibă acces la datele Eurodac? Considerați că e o îmbunătățire sau nu? Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Și acum să ne întoarcem la parlamentarii naționali. Doamna Vermeulen din partea Belgiei are cuvântul acum. Comisia pentru Afaceri Interne, vă rog. Thank you, Mr. Chair. I will speak in Dutch. Mulțumesc, doamnă președinte. O să vorbesc în olandeză. Cred că e excelent faptul că am organizat acest schimb de păreri cu parlamentele naționale în legătură cu chestiunea Europol. Evident că multe state membre acceptă faptul că securitatea națională depinde de securitatea națională a celorlalte state. Iar conceptul de stat-națiune din secolul al XIX nu oferă barieră suficientă împotriva terorismului. După cum s-a spus, trebuie să continuăm să investim în cooperare, în schimbul de informații, pentru a asigura că putem evita anumite <clears throat> elemente ale răului mai degrabă decât să fim nevoiți să le reparăm sau să le vindecăm. Am auzit și despre contacte cu statele membre și despre furnizori, 16 platforme de comunicare socială în Europa, despre care s-a vorbit. Aș vrea să știu dacă putem găsi uh, cifre în legătură cu numărul de interceptări legate de aceste situri. Sunt situații individuale sau ați identificat rețele din spatele lor? Aș vrea să vă atrag atenția și asupra importanței securității cibernetice. Transacții și comunicații comunicatiestromen, care, onder andere verlopen de fapt, sunt multe tranzacții și fluxuri de date și sunt convins că Europol are un rol important de jucat în această activitate polițienească cibernetică. Uh, în fine, câteva cuvinte în legătură cu directiva europeană privind registrul numelui uh, pasagerilor PNR, care e examinată de Parlamentul uh, belgian. Spre deosebire de autoritățile europene, Belgia dorește să limiteze legislația nu doar la date care provin de la companii aeriene, de fapt dorește să extindă și la furnizori de servicii feroviare, transporturi maritime, vor să existe o legătură. Am niște întrebări în acest sens. Cum va fi afectat Europol de schimbul european PNR și ce se prevede în acest sens? În al doilea rând, ce poate Europol să facă pentru a identifica care dintre teroriști uh, recurg la fluxul de migranți pentru a intra pe teritoriul Uniunii. Mulțumesc. Din Franța, de la Comisia de Afaceri Europene. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să felicit, să felicit Comisia Libe și Troica în legătură cu această inițiativă excelentă de reuniune interparlamentară cu reprezentarea atât de multe parlamente naționale, 23. Aș vrea să reamintesc că 90% din schimburile de informații în Uniunea Europeană vin de la doar cinci țări, ceea ce dovedește importanța unei cooperări intensificate, consolidate în acest domeniu. E imperativ așadar ca domnul comisar Julian King, pe care l-am apreciat foarte mult în perioada în care era ambasador în Franța, să fie sprijinit de parlamentari, să fie implicat și cu cât mai mare eficacitate. Aș vrea să insist pentru importanța reprezentativității grupului de control, asociindu-se senatele și camerele superioare ale tuturor parlamentelor țărilor vizate. Face mare efortul la Senatul francez în ce privește lupta antiteroristă și miercuri vom prezenta o propunere de rezoluție în acest sens pentru a ne asigura de această prezență a senatelor și evident că o să vă transmit uh, această rezoluție și aș vrea să fiu asigurat în ce privește această prezență, dar fără o certitudine reală pe care să o percepem. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc. Din Parlamentul European, domnul Alan Raho. Mulțumesc, domnule președinte. Colega mea, doamna Gomes, a făcut o trimitere la uh, noul proiect de directivă privind armele de foc. Comisia propune să interzică din proprietatea civilă aproape toate armele de sport uh, semiautomate. automate dar astfel de arme de ținut în mod legal n-au fost utilizate în niciunul dintre recentele atacuri teroriste și foarte rar în orice fel de infracțiune. Teroriștii au utilizat arme de foc militare de contrabandă sau arme de foc reactivate, toate care sunt deja ilegale și care, prin urmare, nu vor fi afectate de nicio nouă interdicție. Am o întrebare pe domnul Wainwright puteți din uh, poziția dumneavoastră cu expertiza pe care o veți să ne dați date concrete, cifre sau statistici în sprijinul uh, crucedei Comisiei împotriva armelor semiautomate deținute legal. E un subiect foarte important în prezent și va fi un subiect foarte important și în parlamentele naționale în viitorul apropiat. Mulțumesc. Mulțumim. Urmează domnul Șinsovski, Pelsec de la Comisia de Afaceri Europene din Polonia. Intervenție fără microfon. Use the microphone, press the button. Vă rugăm să porniți microfonul. Mulțumesc, domnule președinte. Au fost date câteva explicații destul de generale aici și noi suntem de acord că e foarte îmbucurător că anul viitor o să putem să facem un pas înainte în direcția unui control și mai bun democratic față de Europol, ceea ce ne permite să facem față și mai eficient tuturor amenințărilor de astăzi pe care, de exemplu, le avem din criza migrației. Și în foarte multe domenii, Uniunea Europeană ar trebui să fie destul de grijulie dacă se gândește la o integrare suplimentară. Dar în acest domeniu chiar merită să se îmbunătățească colaborarea. Însă am și câteva întrebări, pentru că dincolo de amenințările de care vorbim aici, mai există și riscuri care reies din criminalitate foarte gravă despre care se vorbește foarte puțin. Mă refer, de exemplu, la noile substanțe psihoactive, la substanțele de um, substitut pentru droguri, surogat și în foarte multe state membre nu se atinge un nivel care să poată într-adevăr să combată problema aceasta. Statele sunt depășite de noile substanțe știu că există diferite soluții care sunt impuse de către codurile penale foarte diferite dintre statele membre, dar întrebarea e dacă n-ar fi bine totuși dacă Europolul, în cadrul unei colaborări mai intense, ar putea să trateze și astfel de probleme, pentru ca, de exemplu, să îmbunătățim situația și la nivelul acesta. Mulțumesc din partea Parlamentului European acum, doamna Chinici. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult uh, tuturor uh, gazdelor, mulțumesc, bineînțeles, și uh, invitațiilor noștri care ne-au arătat care sunt perspectivele actuale, mulțumesc și pentru că, într-adevăr, se vorbește foarte deschis despre amenințările cu care suntem confruntați. Eu am susținut activitatea Europolului și o îmbunătățire a bugetului acestuia, pentru că știu exact cât de important este și sporirea competențelor. Îl salut și pe comisarul Julian King și mulțumesc pentru felul în care s-a angajat pentru a combate diferitele forme de criminalitate, mai ales terorismul. Sunt convinsă că grupul de control parlamentar comun nu va avea numai funcția de monitorizare a activității Europolului, dar tocmai va putea să cunoască și mai bine activitatea Europolului și deci astfel va contribui la îmbunătățirea colaborării care este necesară pentru a face fața acestor provocări. Pentru că eu cred că momentan și de acum încolo colaborarea este singura măsură pentru a putea combate terorismul și diferite forme de criminalitate organizată cu care ne vom mai confrunta. Mă refer aici, de exemplu, și la cibercriminalitate, dar și la alte forme și fețe ale criminalității pe care le-am văzut până acum sau am vorbit despre ele sau nu le știm încă. Eu aș dori să, să vorbesc despre o temă care a fost uh, abordată de către Dr. Wainwright, minorii neacompaniați. Europolul a lansat, de fapt, îngrijorarea în legătură cu acest subiect. Minorii străini neacompaniați sunt într-adevăr o dificultate foarte mare, în primul rând de identificare, de mm, adunare de date, de schimb de informații, pe care, uh, nu, din păcate, aceștia nu putem să îi protejăm de toate riscurile la care sunt supuși, chiar și după ce au ajuns pe teritoriul uh, european, deși călătoria a fost oricum destul de periculoasă. Deci, dacă se poate, aș dori să ne spuneți mai multe. Ce se poate face? Ce sugerări ne puteți face pentru ca să-i putem proteja mai bine? Mulțumesc! Mulțumesc, Caterina, iar acum, dragi colegi, mă bucur uh, că avem câteva minute pentru răspuns din partea invitațiilor noștri. Ceea ce voi face este absolut uh, probabil imposibil, pentru că nu pot să-i oblig să răspunde în câteva minute. Foarte mulți dintre dumneavoastră ați respectat cele două minute și ați pus foarte multe întrebări. Mulțumesc însă uh, mulțumesc pentru aceasta, însă au existat anumite întrebări care au fost puse specific lui Rob Wainwright, având în vedere că îl avem aici pe uh, liderul operațional al acestei uh, instituții și este un mare, un mare privilegiu. Nu avem însă prea mult timp pentru răspunsuri, deci ceea ce aș vrea să vă rog este că dacă colegii nu o să răspundă la toate întrebările pe care le-ați pus, încercați totuși să dați o concluzie um, pe mai ales câteva răspunsuri pe chestiile, chestiunile cheie care s-au întrebat sau chestiuni care s-au întrebat de mai multe ori și aș vrea să rog colegii Uh, de la Parlamentele Naționale să accepte să le răspundeți la anumite întrebări pe care nu le puteți aborda acum în scris. Nu avem foarte mult timp, deci trebuie să facem așa. Așadar, uh, o să încep cu domnul comisar King, dacă doriți să răspundeți la anumite chestiuni cheie care s-au uh, prezentat aici. Mulțumesc! This exchange. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de păreri. Cred că e excelent să vedem împreună parlamentari din Parlamentul European și parlamentari din adunările naționale pentru mine e foarte clar că la multe dintre subiectele acoperite astăzi, statele membre sunt în linia întâi. Dar există mai multe lucruri pe care putem și ar trebui să le facem la nivel european pentru a ajuta statele membre și diversele agenții în uh, contracararea acestor amenințări. Asta sperăm că vom putea face împreună, inclusiv prin controlul dumneavoastră asupra aeroport, dar sunt și alte elemente care au intervenit în întrebări. Există domenii în care legislația poate să ajute și sper că mai mulți dintre cei care au luat cuvântul vor putea să facă progrese rapide acum pentru a încheia, dacă se poate, până la sfârșitul anului. Nu doar directiva CT și codul de frontieră Schengen și recunoscând că e ceva mai controversat și propunerile legate de arme legale profit de ocazie să repet încă o dată faptul că nu avem nicio intenție, cel puțin din partea Comisiei, să încercăm să îndepărtăm o trea legitimă de arme de către, de exemplu, <clears throat> trăgătorii sportivi. Există unele provocări legate de implementare. S-a menționat PNR de către mulți dintre dumneavoastră. Astăzi s-a realizat un raport cum să ajutăm statele membre în implementarea dispozițiilor uh, mai dificile ale PNR până în primăvara lui 2018. De asemenea, sunt provocări legate de cum să utilizăm cât mai bine actualele sisteme de informații sau de schimburi de informații. Mulți ați menționat importanța protecției datelor și aș vrea din nou să repet faptul că suntem perfect angajați pentru respectarea de plină a protecției datelor și a drepturilor la viața privată, pentru că doar dacă putem să-i convingem pe cetățeni că eforturile noastre de a combate terorismul și infracțiunile respectă pe deplin drepturile fundamentale, vom putea să menținem sprijinul cetățenilor. Avem unele eforturi de făcut în legătură cu a profita pe deplin de sistemele de informare existente, să identificăm lacunele și când e necesar să eliminăm, să acoperim lacunele. De fapt, ne întâlnim ulterior în cursul zilei cu reprezentanți din toate statele membre și din instituțiile europene pentru a continua activitatea noastră legată de provocarea legată de sistemele de informare sau de informații și voi continua să țin la curent Parlamentul European prin diverse rapoarte și parlamentele naționale în legătură cu progresele în acest sens. S-a pus o întrebare concretă despre domeniul cibernetic care mi-a fost adresată și aș vrea să spun că există finanțare disponibilă pentru a ajuta statele membre în lupta lor împotriva infracțiunilor cibernetice, împotriva atacurilor cibernetice, atât prin programe naționale care există, prin ESF și prin invitații la licitație dedicate, inclusiv finanțare prin strategia de cibersecuritate. Putem intra în mai multe amănunte separat, dar în acest domeniu, ca și în alte domenii, încercăm să ajutăm și să sprijinim statele membre. <clears throat> Trebuie să recunosc că mulți dintre dumneavoastră sunteți nu doar reprezentanți ai Parlamentului Britanic, și și alții au menționat perspectiva părăsirii în cele din urmă a Uniunii Europene de către Regatul Unit, vreau să precizez că salut faptul că guvernul britanic a ales să își exercite dreptul de a face un opt-in pentru noul regulament, deci în viitorul previzibil va participa la aranjamentele discutate în prezent și un lucru salutar, pentru că, după cum am spus, în ultimele două luni, vreau să încurajez toate statele membre să se implice în măsura în care pot și consideră că pot la eforturile pe care le întreprindem noi pentru a construi o uniune a securității durabilă și Europol reprezintă un element cheie al acestui efort. Iar acum are cuvântul domnul Rob Wainwright. O să trec direct la întrebări cu permisiunea dumneavoastră ca să încerc să răspund la cât mai multe voi putea. Doamna Cameron și domnul Carolman s-au referit la <clears throat> volumul de date secrete antiteroriste pe care le schimb cu, cu Europol statele membre. Deocamdată doar 5 state membre contribuie. Mă bucur să spun că în ultimul an situația s-a îmbunătățit semnificativ, probabil încurajată de impactul asupra noastră a tuturor a atacurilor îngrozitoare de la Paris și Bruxelles Acum credem că majoritatea luptătorilor străini cunoscuți care au călătorit în Siria și Irak au fost uh, notificați către Europol. În măsura în care mai putem îmbunătăți imaginea, agenda interoperabilității promovată de comisie e foarte importantă și continuăm să lucrăm pentru a ne asigura că avem niveluri optime de schimb de informații confidențiale între Europol, care reprezintă comunitatea polițienească, și serviciile de informații serviciile de securitate din Europa, vreau să repet din nou asigurarea domnului Diatimera, și anume că Europol respectă absolut <clears throat> regulile stricte privind partajarea de date cu privire la părțile terțe. Deci nu vom schimba date decât cu altă parte cu consimțământul în cunoștință de cauză al persoanei vizate. În legătură cu domnul comisar King, desigur, și cele mai bune urări legate de decizia Guvernului Britanic de a face un optim pentru regulamentul Europol. E important uh, nu doar pentru viitorul Regatului Unit, ci și pentru securitatea Europei și a Europol. Aș vrea să mulțumesc uh, domnului Atemeroș pentru modul în care a călăuzit uh, acest regulament Europol până la încheierea unui dintre părinții noului uh, regulamentul Europol și sunt recunoscător pentru doamna Gomez. În legătură cu întrebarea concretă legată de Panama Papers, după cum am spus, Europol a identificat mai multe legături de informații confidențiale, informații disponibile publicului și ce era în baza de date operativă. Am înștiințat statele membre în legătură cu aceste date culese. Până în prezent, niciun stat membru n-a răspuns și nu ne-a cerut să începem niciun fel de anchetă în legătură cu căi sigure și legale în Uniunea Europeană. E o chestiune politică și nu consider că e sarcina mea. Europol și alte organisme de aplicare a legii și de paza frontierei este să apărăm frontierele, să prevenim aceste sindicate organizate ale infractorilor să intre sau să traverseze ilegal frontiera să pună în pericol viața unor oameni nevinovați nefericite. Pentru doamna Hendrickson, confirm faptul că în prezent Norvegia e un partener terț excelent pentru Europol. Avem multe schimburi de informații cu Norvegia și multe reușite operaționale. Sunt uh, un membru cu rol de lider în Europol în prezent. Pentru doamna Cosmopoli, cum să se exerciteze controlul în ce privește protecția datelor, ceva extrem de important pentru reputația Europol. Înțelegem acest lucru și pot să vă asigur că noul regulament a mărit, a intensificat garanțiile de protecție a datelor și organismul de supraveghere a protecției datelor va avea competențe sporite de control, de supraveghere privind modul în care Europol exercită aceste acțiuni. Domnul respectiv va veni aici și desigur că o va răspunde, va putea să-și publice rapoartele de inspecție. Pentru doamna Kaufman și accesul la Eurodac, nu sunt sigur dacă noua directivă privind protecția datorilor în 2018 este soluția bună. S-ar putea să fie util să examinăm mai în amănunt, propunea încă o dată, agenda interoperabilității a Comisiei Europene deține o posibilă soluție aici pentru a asigura că Europol poate să aibă acces proporțional la alte baze de date ale Uniunii Europene pentru a identifica măsura în care teroriștii și alți infractori periculoși <clears throat> exploatează anumite lacune. Domnul Vermont a spus niște lucruri importante despre domeniul cibernetic Darknet, care facilitează tot mai mult crima organizată și terorismul online. Acordăm o atenție tot mai mare, dar e extrem de dificil pentru orice organizație polițienească să încheteze din cauza modului în care uh, se folosesc metode de criptare, mai ales pentru a ascunde identitatea și comunicările celor pe care ne concentrăm. Deci aș putea menționa și nevoia de <clears throat> măsuri adecvate de păstrare a datelor pe plan național și european pentru a sprijini anchetele poliției cât mai mult uh, cu putință. În ce privește PNR, Europol are un rol recunoscut în uh, regulamentul european privind registrul numelui pasagerilor, în sensul că încurajează statele membre să facă un schimb de date prelucrate între unitățile de informații din pasagerii între ele, dar și prin mecanismul Europol. Încurajez statele membre să recurgă la sistemul Europol pentru că datele prelucrate PNR să fie verificate automat cu baza de date centralizată Europol pentru a găsi conexiunile necesare. A întrebat ceva și despre fluxuri de teroriști prin canalele migrației, pot să vă spun că Europol pentru prima dată a desfășurat ofițeri oaspe secundari în Grecia și în curând și în Italia. Am recrutat un grup de ofițeri antiteroriști de la administrații naționale pentru a ajuta cei de la Poliția de Frontieră să mențină standarde adecvate de securitate la frontiera externă a Uniunii Europene, în special pentru a identifica orice tentative ale teroriștilor de a intra prin frontiera externă. În fine, în legătură cu ce a spus domnul Haloana și întrebările concrete legate de armele de foc, în acest sens, desigur că nu am la îndemână nicio dovadă concretă de arme de foc semiautomate legale utilizate de teroriști, dar știu cu toate acestea că strategia pe care o urmărim aici, care e sprijinită, cred, și de proiectul de directivă privind armele de foc, este de a închide spațiul prin care criminalii și teroriștii pot avea acces la astfel de arme prin orice mijloace. Și știm că arme deținute legal furate au apărut în unele anchete. Desigur că nu e vina proprietarilor legali, dar au fost o sursă de acces și utilizare armelor de foc și înțeleg și repet ce a spus domnul comisar, <clears throat> directiva se referă la contracara automate, arme automate militare și arme semiautomate convertite și vor fi dispoziții adecvate pentru uh, trăgătorii sportivi sau pentru rezerviști. Ideea este de a închide cât mai mult spațiu într-o manieră proporțională pentru a preveni ca infractorii și teroriștii să utilizeze o paletă largă de arme de foc și să treacă la o parte mai violentă a evoluției infracțiunilor și terorismului. Dacă mi-a scăpat vreo întrebare, după cum a spus domnul președinte, povestea la dispoziție prin procedura scrisă. Mulțumesc, Rob. Am menționat, stimați colegi, acest lucru pentru că am participat la multe aceste întâlniri interparlamentare, după cum au spus colegii eurodeputați, care de multe ori sunt frustrante pentru că rolul parlamentarilor național, dumneavoastră cu toții vă ocupați de domeniul justiției, afaceri interne, în diverse comisii de resort și când ajungem aici, desigur că ați dori să puneți multe întrebări domnului comisar și șefului operativ al Europol, deci îmi dau seama că ați dori să puneți multe alte întrebări, eu am anunțit, dar nu avem suficient timp la dispoziție. Deci dacă sunt, acum s-a stabilit legătura și deci dacă aveți alte întrebări, nu ezitați să le transmiteți prin intermediul secretariatului. E important ca măcar să avem și această conexiune simbolică și practică. E foarte important, după cum am văzut din întrebările foarte practice care au fost adresate uh, directorului Europol. Și în fine o să dau cuvântul pentru câteva ultime cuvinte, dacă uh, dorește domnul Ramborg. Dar uh, un cuvânt sau câteva cuvinte finale, niște concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Mi s-a solicitat să văd dacă sunt perfect sigur că registrul numelui pasagerilor va asigura și va funcționa cu totul eficace. Evident, nu există niciun sistem care să garanteze o eficacitate de 100%. Depunem eforturi aici pentru a pune pe picioare un sistem și cele două aspecte menționate, eficacitatea sistemului, cooperarea internațională și apoi în același timp, și acesta e foarte important, menținerea tradițiilor noastre democratice, adică menținerea unui control asupra unei activități polițienești, astfel încât garanția libertăților să fie salvgardată. Acest echilibru, această linie de demarcație foarte importantă. Mulțumim! Cu aceasta ajungem la sfârșitul acestei sesiuni și aș vrea să menționez acum, la încheierea sesiunii, ceva ce poate n-am făcut suficient de bine la început, faptul că intrăm în această nouă fază a Uniunii Securității înseamnă că încercăm, în calitate de eurodeputați, să dezvoltăm un nou concept, cum va arăta securitatea Uniunii și, desigur, așteptăm de la domnul comisar care s-a referit la acest lucru la început, după cum vedeți, din cuvintele domnului Rob Wainwright, din eforturile colegilor săi, intensificarea rolului și activității agenției. În prezent și în Parlamentul European facem și ar trebui să se menționează, punem cap la cap diverse dosare, directiva antiteroristă care tocmai se finalizează, avem acum un întreg mozaic de legislație, de regulamente care vor uh, face parte din acest domeniu, dar dorim foarte mult ca și implementarea să aibă loc și domnul comisar King vrea să facă din asta o mare prioritate. N-are sens să avem legislație în domeniul securității decât dacă într-adevăr e pusă în aplicare. Iată un mesaj pe care îl transmit în special eurodeputații. Legiferăm în domeniul um, spălării banilor, combaterea terorismului, rezistul numele pasagerilor, dar am vrea ca toate acestea să fie aplicate și în statele membre odată ce noi ne-am jucat rolul până la capăt, ceea ce desigur e în vârful agendei. E o chestiune pentru noi toți. Unii dintre colegii de aici se ocupă de dosare, după cum ați auzit și domnul Diaz de Meles, regulamentul Europol. Doream doar să fac această mențiune. Acum nu ne rămâne decât să le mulțumim și rotei vorbitori, domnul comisar, domnul King, Rob Renai, director uh, la Europol și uh, directorul Comisiei pentru Afaceri Constituție din Adunarea Națională Franceză. Vă mulțumesc tuturor pentru prezența de astăzi și pentru prezentările făcute. Încă o dată, multă mulțumim. Dragi colegi, trecem acum imediat la a doua sesiune și o să rog vorbitorii de la a doua sesiune să vină la prezidiu. În timp ce vă deplasați, o să fac o prezentare a sesiunii. Avem mari probleme cu timpul. O să facem această introducere în măsură ce schimbăm locurile. sorry we haven't really built enough. Ne pare rău că nu putem face o pauză, va trebui să continuăm cu această rocadă cât mai rapid cu putință. Nu um, avem mult timp pentru fotografii, pentru selfie-uri. Actually, I will pause for just a second. Well... De fapt, o să facem totuși o pauză mică până când vin vorbitorii. Okay, colleagues, let's, um, let's begin. Dragi colegi, haideți să începem. Avem nevoie de cât mai mult timp uh, la dispoziție cu putință. Vă mulțumesc pentru răbdare. Dragi colegi, trecem acum mai în amănunt în întreaga chestiune a controlului legat de Europol și a controlului parlamentar legat de această organizație. A doua sesiune va examina și anumite modalități pentru grupul comun de control uh, Europol uh, creat prin nou regulament Europol. După cum știți cu toții, conferința președinților din Parlamentul European a convenit în mai 2016 să există o abordare pas cu pas pentru a defini modul în care acest grup comun de control parlamentar va funcționa, inclusiv organizarea acestor reuniuni interparlamentare pentru a explica pe mai departe această abordare pas cu pas și eforturile depuse până în prezent, am plăcerea mai întâi să invit cu doamna Dieter Fandner, raportoare în Comisia Consiliului Național din Parlamentul Slovac pentru afaceri europene, domeniul de afaceri interne și justiție, conduce Troica privind Europol și modalitățile, acest termen care revine, modalitățile, deci, care acum includ Luxemburg, Slovacia, Estonia și Parlamentul European, desigur. Stimată doamnă, dumneavoastră veți uh, preciza abordarea și eforturile de până acum. Bun venit și vă dau cuvântul. Vážený pán predseda, vážení kolegovia. Domnule președinte, stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult Mulțumesc Comisiei Libe pentru organizarea acestei reuniuni interparlamentare legate de Europol și pentru stabilirea unui mecanism de control comun cu privire la Europol. Aș vrea să vă informez în legătură cu activitatea de până acum a grupului uh, respectiv a Troicăi. După cum știți, grupul de lucru Troica include reprezentanți politici din Parlamentul din Luxemburg, Estonia, Parlamentul European și Consiliul Național din uh, Slovacia. A fost înființat și s-a dat mandatul de a defini modalitățile pentru acest grup comun de control pe baza concluziilor președinților Parlamentelor Naționale din luna mai 2016, reuniunea care s-a ținut la Luxemburg. Deci, s-a convenit o procedură pas cu pas. Primul uh, element, prima etapă a constat din consultarea inițială a tuturor uh, parlamentelor naționale. De la bun început, grupul de lucru a convenit ca modalitățile acestui grup comun să fie definite înainte de a intra în vigoare nou regulament uh, Europol, adică înainte de 1 mai 2017, să se includă alcătuirea uh, momentul și locul în care să se întâlnească ca și procedura de uh, prezidarea grupului de control. Grupul de lucru a prezentat un chestionar care a fost transmis tuturor parlamentelor pe 1 septembrie. cuprindat trei întrebări principale legate de modalități și o întrebare suplimentară referitoare la experiența parlamentelor în ce privește controlul uh, acestor agenții de aplicare a legii. 25 de state membre reprezentate de 34 de camere parlamentare plus Parlamentul European au răspuns la aceste întrebări. Grupul de lucru a examinat, a aprofundat toate răspunsurile primite uh, și pe baza documentelor pe care le-ați primit, răspunsurile inițiale au fost destul de diverse și au reflectat o gamă diversă de utilizare în parlamentele europene în ce privește regulile de bază privind grupul de control. Compromisov pracovnej skupiny sa opierajú v prvom rade o concretne... Am încercat să propunem uh, o variantă de compromis legată de întrebările concrete din chestionar pentru a găsi o cale de mijloc ne-am referit și la observațiile generale primite din partea parlamentelor în ce privește echilibrul, eficiența, fezabilitatea și sarcinile care trebuie îndeplinite de acest grup comun, JPSG. Pe baza dispozițiilor relevante din noul regulament Europol, în formularea propunerii de compromis pe care ați primit-o pe 22 noiembrie anul curent, și va fi utilizată în drept document de ansamblu pentru dezbaterea de astăzi. Permiteți-mi pe scurt să prezint aceste propuneri de compromis din partea grupului de lucru. În ce privește apartenența la acest grup JPSC, răspunsurile parlamentelor naționale nu au arătat o preferință clară pentru una sau alta dintre alternative. Unele parlamente consideră că mai multe comisii din Parlamentele Naționale se pot implica în uh, exercitarea acestui control. Compromisul nostru sugerează că membrii grupului comun ar trebui să fie desemnați individual de către parlamentele naționale. Recomandarea este de a asigura că acei membri dispun de expertiza necesară și că parlamentele îi recrutează din comisiile sau comisiile de resort, ceea ce ar permite să se reflecte orice diferență între parlamente ca și <clears throat> să se includă expertiza disponibilă. În ce privește alcătuirea numerică a grupului comun JPSG, parlamentele naționale nu au indicat o preferință clară. De exemplu, am oferit toate formatele disponibile de cooperare interparlamentară. Cu toate acestea, majoritatea parlamentelor naționale nu au optat pentru niciuna dintre aceste variante și au preferat o variantă sau un format nou. Prin urmare, concluzia noastră este că va fi necesar să avem un format cu totul nou pentru grupul comun de control. Unele parlamente naționale consideră Calcătuirea numerică a grupului de control ar trebui să țină cont de eficiența și fezabilitatea acestui grup comun JPSG și să ținem cont de asemenea de existența parlamentelor bicamerale. În ce privește numerele sau cifrele concrete, am observat diferențe și variații considerabile. Prin urmare, considerăm că controlul Parlamentelor Naționale reprezentat de la 1 până la 6 membri, iar Parlamentele Naționale propun o abordare diferită pentru membrii Parlamentului European, fie membrii pe plan individual, fie întreaga comisie liberă. Grupul de lucru s-a ocupat de această cădere numerică. Pe lângă eforturile de a ajunge la un compromis, am considerat că ar fi extrem de important să ne asigurăm că grupul comun JPSG este cât mai eficient și asigură un echilibru între Parlamentele Naționale și Parlamentul European în conformitate cu Tratatul de la Lisabona și noul regulament Europol. Având în vedere cât de complexă este chestiunea, mă bucur foarte mult că grupul de lucru a reușit să propună un compromis adecvat. Propunerea noastră este ca grupul de control să includă câte doi membri din fiecare Parlament Național în uh, structura bicamerală, deci din fiecare cameră câte un reprezentant și să includă și șase membri din Parlamentul European. Numărul total uh, de membri ai grupului ar fi de 62. În grupul de lucru considerăm că această propunere ar duce la echilibrul adecvat între parlamentele naționale și nu ar mări excesiv uh, reprezentarea nici a Parlamentului Național, nici a Parlamentului European. Numărul total relativ mic de 62 de membri corespunde cu părerea că grupul de control trebuie să fie cât mai activ, cât mai eficient și să se ocupe de chestiuni de fond foarte concrete. În al treilea rând, în ce privește președinția, locul și frecvența reuniunilor, am primit răspunsuri diferite. Multe parlamentele naționale au considerat că e important să se asigure funcționalitatea, fezabilitatea, eficacitatea costurilor. În analizarea răspunsurilor, Am împărțit întrebarea în mai multe elemente constitutive. Majoritatea parlamentelor consideră că grupul ar trebui să fie prezidat de uh, cineva din Parlamentul European și de cineva din uh, Parlamentul țării care deține președinția. Credem că um, Trebuie să vedem acest lucru și să examinăm și frecvența cu care să se întâlnească grupul de control. Grupul de lucru s-a referit și la regulament, sugerând ca sarcina grupului JPSG să aibă o limită de timp. Prin urmare, grupul ar trebui să se întâlnească pentru a discuta planul anual uh, de activitate la Europol. Alte sarcini, cum ar fi întâlniri cu directorul Europol uh, și alte sarcini, nu au o limită de timp. În lumina acestor elemente și ținând cont de insistența Parlamentelor Naționale ca grupul comun să fie cât mai eficient, propunem ca JPSG să se întâlnească o dată pe an și, dacă e necesar, să aibă o sesiune care să dureze mai multe zile. Prevedem și posibilitatea ca președinția și Parlamentul European să fie copreședinți și să poată să convoace și o întâlnire extraordinară pentru a facilita aspecte logistice, pentru a mări eficiența. Grupul de lucru propune ca întâlnirea anuală obligatorie a grupului JPSG să se țină în uh, Parlamentul European, iar orice ședință extraordinară să aibă loc în uh, țara care deține președinția, sub rezerva consimțământului Parlamentului European. Colegii mei și cu mine suntem foarte interesați să auzim părerea dumneavoastră în legătură cu aceste propuneri în conformitate cu concluziile întâlnirii președinților de parlamente naționale, sugestiile dumneavoastră vor fi avute în vedere în propunerea următoare și va fi comunicată Parlamentelor Naționale până pe 16 decembrie anul curent. Parlamentele Naționale vor putea să-și exprime părerea până în februarie 2017. După aceea se va adopta formularea finală la Bratislava pe 20, de pe 23 până pe 25 februarie la conferința președinților Parlamentelor Naționale. Asta aveam de spus. Aștept cu interes continuarea discuțiilor și întrucât trebuie să particip la ceva foarte urgent în Slovacia, va trebui să plec uh, la ora 5 după amiază, dar colegii mei vor rămâne până la sfârșit și vor asculta cu mare atenție tot ce aveți dumneavoastră de spus și mă vor ține la curent în legătură cu concluziile. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Desigur că aveți proiectul de propuneri care a fost distribuit și așteptăm să auzim reacții și răspunsuri. Acum vom auzi din partea unui reprezentant al Parlamentului European, domnul Augustin Diaz de Mera, după cum ați auzit de la domnul Wainwright, este raportor cheie pentru Parlament în ce privește regulamentul Europol. Mă bucur foarte mult că este primul care reacționează. Domnule Diaz de Mera, aveți cuvântul. Eh, muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că <clears throat> pot să mă întâlnesc din nou cu toți colegii de la prezidiu. Aș vrea să adaug uh, ceva la unele dintre informațiile pe care ni le-a comunicat reprezentanța președinției slovace, niște informații care sperăm că se vor dovedi utile pentru dezbaterea pe care o vom ține. În primul rând, niște noutăți pe care poate nu le-ați aflat. Propunerea mea legislativă pe care am lansat-o cu primul text legat de grupul comun de control parlamentar uh, din iunie 2013, timp de mai mulți ani am lucrat la înființarea acestui grup uh, de control parlamentar comun. Am fost raportor pentru decizia Consiliului și decizia Consiliului reprezintă legea care stabilește în prezent regulile pentru Europol și urmează să fie înlocuită de regulamentul Europol începând cu 1 mai 2017. Am fost întotdeauna conștient de contribuțiile valoroase pe care le aduc parlamentele naționale și am ținut cont de ele. La Camera de los Lores Britanică. Și un element uh, deosebit de important uh, a fost contribuția foarte valoroasă a Camerei Lorzilor din Marea Britanie. Ne-am implicat în negocieri foarte intense cu Consiliul pe acest subiect, ceea ce a dus la acordul pe care îl avem în prezent, și anume articolul 51 din regulamentul Europol, care prevede că Parlamentul European și Parlamentele Naționale în comun trebuie să stabilească să propună acest grup uh, parlamentar uh, comun de control uh, ca și modalitățile de funcționare. Iar articolul 9 din protocolul 1, după cum s-a subliniat acum o jumătate de oră, regulamentul a fost adoptat de Parlamentul European pe 11 mai anul curent va intra în vigoare, după cum s-a spus, pe 1 mai 2017 uh, pentru a se ajunge la un acord între noi toți. Trebuie să examinăm diverse chestiuni importante legate de grupul comun de control parlamentar. Unele aspecte au fost deja menționate de către președinția slovacă și anume cine să fie membru, care este numărul de membri, cine prezidează locul în care se țin întâlnirile. Toate acestea au fost uh, transmise Parlamentelor Naționale. Uh, au, am primit răspunsuri din partea tuturor, cu excepția trei parlamente. Deci, în ansamblu, răspunsurile au fost uh, reflectate într-un tabel care, împreună cu dezbaterea în această după amiază, a trebuit să ne ajute să ajungem la un acord sau cel puțin la un proiect de acord. Deci un proiect de acord legat de următoarea conferință a președinților parlamentelor care se va ține în luna aprilie anul viitor. Trebuie neapărat să ajungem la un acord um, în legătură cu aceste aspecte de timp pentru că trebuie ca instrumentul să intre în vigoare și să funcționeze înainte de 1 mai. Que tiene Europol în actualitate y teniendo Și am auzit uh, ce rol foarte important poate să joace. Acestea având în vedere amenințările cu care se confruntă Europa, terorismul și așa mai departe. El trabajo que hace la agencia europea. Așadar, este esențial să recunoaștem rolul Europolului și să creștem acest rol nu mai puțin important, sigur, prevenirea. În calitate de raportor pe decizie și pe regulament, am uh, avut întotdeauna încredere totală în uh, activitatea agenției și am uh, exercitat controlul activităților aici în cadrul Comisiei Libe. De asemenea, vreau să subliniez că am fost în bordul Europol din 2002 până în 2004. Am reprezentat acolo regatul Spaniei. Așa cum știe toată lumea, Europol nu are puteri de uh, aplicare a legii. Rolul său este să coordoneze și să susțină munca uh, agențiilor de aplicare a legii din uh, statele membre și să coordoneze utilizarea datelor personale. Și asta, evident, cere un sistem robust de control parlamentar. Articolul 88 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene prevede următoarele. Mai întâi, procedura de exercitare a controlului asupra Europol este în mâinile Parlamentului European împreună cu parlamentele naționale. Asta înseamnă propunerea din 2013 a Comisiei a fost un pic slabă și am venit cu amendamentul 200, uh, îl veți găsi în dosarea dumneavoastră dacă vreți să-l examinați. Acest amendament a încercat să dezvolte articolul 88, să-l implementeze de fapt. Și după părerea mea, controlul democratic trebuie să se facă în comun de către instituțiile noastre, Parlamentul European și Parlamentele Naționale, pentru că rolul Europolului este să ajute agențiile de uh, aplicare a legii la nivel național. Sigur, uh, uh, controlul care se vine de la nivelul statelor naționale este esențial. Așadar, din nou, acest control cred eu, ar putea să crească gradul de încredere, care poate în acest moment este puțin fragil. Și ideea de a avea încredere și de a uh, face schimb de informații s-a dovedit uneori dificilă. Uh, statele membre uneori uh, pot reacționa foarte rapid în ce privește represiunea și trimiterea în judecată, dar pot reacționa mai încet, mai lent pe alte domenii. Și cel mai bine, cred că putem să prevenim activitățile criminale făcând schimb de informații. Cum spuneam, am uh, făcut mari eforturi în timpul negocierilor încercând să aduc uh, la aceeași uh, poziție Consiliul și Comisia ca să avem un instrument care să asigure un bun control a Europol. Începește întrebările legate de calitate de uh, numărul de membri, cine va conduce institut, Consiliul de Control, uh, unde se vor ține ședințe și așa mai departe. Pentru mine, ca europarlamentar, cel mai important este să mă asigur că această comisie de control parlamentară va avea următoarele caracteristici. Ar trebui să fie mică, specializată și eficientă ar trebui să fie de dimensiuni rezonabile, dar dați-mi voie să vă reamintesc, lăsând la o parte orice interpretare generoasă, articolul 88 nu prevede pre- reprezentare proporțională între parlamentele naționale și Parlamentul European, ci spune, vorbește de paritate, de egalitate. Deci Apoi, membrii trebuie să fie experți în materie, membrii acestei comisii. Și în formularea răspunsurilor la chestionare am văzut o gamă largă de opinii, inclusiv uh, posibilitatea ca membrii altor comisii care nu sunt specializate să participe Noi, de asemenea, considerăm că ar trebui să fie o președinție comună între Parlamentul European și țara care deține președinția rotativă a Uniunii Europene. Acum, mai există o problemă care nu este acoperită în acordul uh, provizoriu și în compromis, dar cred că e un lucru care va fi de dorit din punct de vedere al eficienței, și anume ca grupul să aibă un secretariat și acel secretariat să se afle în Parlamentul European din motive logistice și economice și de asemenea cred că ei vor putea să profite și de serviciile de traducere și interpretare care există aici și care vor fi cruciale pentru activitatea noastră. Este o oportunitate să se creeze un uh, mecanism de control real al Europol. Deci asta înseamnă că uh, trebuie să găsim un compromis rezonabil pe care să-l susținem cu toții și să fim realiști. Consider uh, Uh, și uh, chiar pot să zic că manifest solidaritate față de Troică în ce privește participarea uh, Parlamentului European. În al doilea rând, am totuși reticențele mele și cred că mm, mi le voi exprima în cursul dezbaterii. Înainte de a veni aici, am fost informat că Um, așa că și alți colegi vor face amendamente, foarte bine, corect, și eu probabil o să fac amendamente. Uh, e, asta e până la urmă sarcina care a fost menționată și de președinția slovacă. Oricum, uh, îndatoririle sunt uh, clar specificate în, uh, în articolul 51. Vă mulțumesc, vă sunt recunoscător tuturor pentru atenție, este un privilegiu să vorbesc în fața noastră și vă sunt recunoscător că ați participat la această întâlnire. Și dacă îmi permiteți să fac un comentariu mai, de o natură mai personală către colegii mei din Parlamentul Spaniol, este o mare plăcere să vă văd aici, vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Diaz de Mero, spune președintele. Cecilie, vrei să intervii acum? Nu? Mai târziu? Mai târziu, ok. Așadar, mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru analiză și pentru criticile constructive privind propunerea. Acestea au fost foarte utile și acum uh, mergem ca să ascultăm perspectiva Bundestagului German, doamna Anita Schaffer, uh, din Comisia pentru Afaceri Interne. Vom asculta ei privind, uh, perspectiva ei privind propunerea de uh, proiectul de propunere. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Astăzi ne-am întâlnit pentru ca să punem bazele unui nou fel de control parlamentar al Europolului. Noi cu toții suntem de acord cât de importantă este activitatea acestei instituții în perioada în care trăim. Și cu atât mai mult, noile etape ale colaborării interparlamentare trebuie luate foarte în serios. Consider că este sarcina noastră comună să exercităm controlul parlamentar așa cum este el prevăzut în tratatul de la Lisabona și astfel să ajungem la un succes mai concret al agenției Europol. Însă, pentru prima dată, Parlamentul European și Parlamentele Naționale vor putea împreună să controleze o agenție executivă a Uniunii. Este prima dată că se întâmplă așa și cred că este un pas istoric al colaborării parlamentare. Până acum, colaborarea noastră interparlamentară avea loc în diferite foruri, cum ar fi, de exemplu, Conferința pentru Politica Comună de Securitate, și externă sau conferința conformitate cu articolul 13 tratat fiscal cu privire la schimbul de cele mai bune practici. Și de aceea mulțumesc foarte mult, în primul rând, în numele colegilor de la Bundestagul German, Troicii, și vreau să mulțumesc și Parlamentului Slovac pentru că a pregătit o astfel de întâlnire. Datorită consultării parlamentelor naționale și prin propunerea pe care ați făcut-o dumneavoastră, ați făcut posibil un schimb de opinii despre felul în care vom colabora în exercitarea acestei comisii de control comun pe care o să o avem. Și vreau să mulțumesc în primul rând și pentru ocazia pe care o să o avem să vă prezentăm anumite propuneri din partea Bundestagului cu privire la o bună funcționare a acestui corp de control pe care îl vom reprezenta și sper să fie primite aceste sugestii cu uh, interes. Parlamentele naționale pot, într-adevăr, să aducă o, o valoare adăugată, așa cum au făcut-o și până acum, și prin faptul că sunt reprezentate aici atât de bine, arată uh, cât de important este rolul lor în acest nou uh, proces. Membrii acestui for de control trebuie să fie format din deputați din comisiile competente pe fond în aceste domenii. În același timp propunem, de exemplu, ca membrii acestui gremiu sau for de control să fie alese pe durata mandatului Parlamentului respectiv pentru a putea aduce expertiza lor uh, în această activitate și pentru a garanta în același timp continuitatea experților care vor participa la grup. Deci ni se pare foarte importantă această componență a forului de control. Membrii din acest corp ar trebui să se cunoască între ei și să poată să schimbe um, informații despre experiența fiecăruia și în același timp să discute unii cu alții și în mai multe contexte. Propunem, Troica propune o reuniune pe an, însă la nevoie poate fi organizată și o reuniune suplimentară. Mai multe jumătate din parlamentele naționale, precum și Bundestagul german, au uh, hotărât să, au decis să ceară două, două reuniuni pe an. Această um, densitate se justifică prin faptul că Europolul, în urma schimbărilor pe care le-a făcut Uniunea Europeană la adresa acestei agenții, ar necesita o atenție mai mare. Dar și conferința articolului 13 sau COSAC-ul, care se întâlnesc la șase luni, dau un exemplu uh, foarte bun și uh, aceasta înseamnă că și un astfel de for de control ar trebui să se întâlnească cel puțin la fel de des ca ele, pentru că, de exemplu, pot întâlni, pot, se pot, se pot uh, um, întâlni, de exemplu, și cu evenimente speciale și atunci trebuie să existe posibilitatea de o reuniune extraordinară. Uh, suntem de părere că ar trebui să existe și grupuri de lucru pentru aspecte specifice, iar uh, scopul tuturor trebuie să fie un control eficient și cât se poate de concret al Europolului. Având în vedere capacitatea de acțiune a acestui for, considerăm că e foarte important numărul de persoane care îl vor compune. Troica propune doi reprezentanți pro-parlament național adică unul precameră în cazul în care există două camere în Parlamentul Național, plus șase reprezentanți din partea Parlamentului European. Considerăm că un control democratic ar presupune că conferința interparlamentară care se va crea să corespundă componenței Parlamentelor Naționale și Parlamentului European. În răspunsurile Parlamentelor Naționale la chestionarul Troicii, se poate vedea de asemenea și că majoritatea s-au exprimat pentru minim patru membri pe Parlament Național. Această poziție este și cea a Bundestagului German. Noi cred că ar trebui să discutăm despre aceste aspecte astăzi și să ajungem la un acord. Eficiența, desigur, a acestui for nu depinde de numărul membrilor, mai ales de obiectivele sale, despre felul în care va lucra și despre acestea trebuie să discutăm astăzi, pe lângă componența forului. Dragi colegi, permiteți-mi să mai fac câteva remarci care au fost doar inițiate de către Troica în consultare, dar care par uh, foarte importante, cel puțin Bundestagului. Trebuie să acționăm cât se poate de repede. Regulamentul Europol intră în vigoare pe 1 mai 2017. Eu propun de aceea să mai uh, discutăm până atunci despre cum trebuie să funcționeze acest corp de control, dar să fim gata la 1 mai 2017, pentru că numai așa vom putea să ne luăm în serios această muncă în momentul în care intră chiar regulamentul în vigoare. Haideți să nu facem greșeala așa cum s-a întâmplat, de exemplu, la anumite conferințe um, ordinare parlamentare, în care, de exemplu, am uh, stat doi ani să discutăm despre chestiuni organizatorice în timp ce deja se lansase colaborarea, pierzând foarte multă vreme. Bundestagul a făcut mai multe propuneri în acest sens, pe care vreau să vi le prezint foarte pe scurt aici. Nou, în Bundestag mi se pare că pe lângă componența corpului de control, va fi foarte important să acționăm repede, dar să clarificăm și care este procedura de vot și care trebuie să fie quorumul pentru procedurile respective de vot. Nu putem să plicăm de la premiza că toate chestiunile, mai ales în ceea ce privește concluziile pe care trebuie să le tragem anual despre activitatea Europolului, să ne bazăm numai pe procedura de consens. Ni se pare că trebuie să mai clarificăm, în primul rând, și care sunt competențele noastre între ședințele pe care le organizăm. Adică, de exemplu, membrii săi au um, un drept de interpelare față de Comisiul de Administrație al Europol, trebuie să se pună și întrebare cu privire la colaborarea cu alte instituții europene. Mă refer aici, de exemplu, la agențiile pentru drepturile fundamentale, la Eurojust sau la Frontex. Ce relație vom avea cu aceste agenții sau instituții? Trebuie să clarificăm și chestiunile organizatorice, cum ar fi secretariatul nostru evaluările pe care le facem, informațiile și rapoartele pe care le vom întocmi în conformitate cu regulamentul Europol și concluziile pe care le tragem vor trebui să ne oblige la o, o activitate interparlamentară continuă în afara reuniunilor și va trebui să ne susținem reciproc. Cu experiențele pe care le-am avut din alte foruri interparlamentare, trebuie să ne gândim cum să gestionăm mai bine procesul pe care vom, vom trebui să îl îndeplinim și de aceea eu zic că recomandările Troicii sunt foarte bune și anume să se lanseze o primă ședință de inaugurare cât mai repede, ședința constituantă, pentru a putea după aceea în a doua jumătate a lui 2017 să fim operaționali. Așadar, dragi colegi, depinde de noi acum să punem jaloanele care trebuie pentru ca să facem o schimbare concretă E important să găsim un consens la chestiunile pe care le propune Troica și după aceea să discutăm toate detaliile care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră pentru că la jumătatea lui decembrie trebuie să avem deja o bază foarte solidă de construire a forumului de care vorbim, forului, îmi cer scuze, și trebuie să avem o conferință interparlamentară pentru Europol și să știm exact în ce direcție vrem să mergem, pentru că apoi, în mai, conferința președinților, în mai 2017, trebuie să poată ajunge la un acord și conferința trebuie să-și înceapă activitatea cât se poate de repede. În contextul crimei organizate și a amenințărilor teroriste, trebuie să arătăm că suntem capabili de acțiune foarte repede. Și eu cred că s-a văzut deja la prima sesiune la care ne-am întâlnit că suntem gata de acțiune și vrem să acționăm repede. În ceea ce privește Bundestagul, eu pot să vă garantez disponibilitatea noastră de a fi, avea un rol foarte activ în aceste probleme. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Schaefer. Și acum mai avem doi vorbitori finali înainte să deschidem dezbaterea și să ascultăm contribuțiile dumneavoastră. Următorul uh, vorbitor este Hans Born, e vorba uh, de, Departamentul de Cercetări de la Geneva, care este aici pentru că a, făcut, a publicat foarte multe uh, Um, articole despre mecanisme de control uh, parlamentar în domenii de securitate și vrem să ascultăm părerea dânsului. Domnule Born, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la această reuniune. Sunt foarte bucuros să fiu aici cu dumneavoastră și să facem un schimb de experiențe despre uh, acest subiect. Um, fundația noastră este o fundație internațională în conformitate cu dreptul elvețian și avem mai multe state din partea Uniunii Europene prezente. Suntem invitați aici pentru că am mai lucrat foarte des pentru Parlamentul European, pentru Comisia Libe și pentru Comisia AFET, Afaceri Externe din Parlamentul European, dar și pentru Comisia Europeană pentru a ajuta la îmbunătățirea capacităților la nivelul uh, forurilor internaționale, și pentru a face cercetare despre felul în care aceste instituții acționează și la nivel național. Grupul comun uh, interparlamentar de control care a fost propus de către Troică ar avea 62 de membri, 56 de membri din parlamentele naționale din statele membre și 6 din partea Parlamentului European. Acest grup va fi unul foarte divers prin natura sa iar amenințările din țările baltice sunt diferite de cele din Portugalia sau diferite din cele ale Greciei, de cele ale Greciei. Vom avea, desigur, și nivel, un nivel diferit de cunoștințe și un nivel diferit de acces la informații, pentru că nu toate parlamentele prezente aici au același acces la informațiile clasificate ale serviciilor secrete sau ale poliției, așa cum se întâmplă în alte state membre. Și de aceea diversitatea va fi foarte mare Vom avea și foarte mulți uh, membri în diferite comisii și deci uh, va trebui să ne concentrăm mai mult pe chestiuni strategice decât pe chestiuni operaționale. Mă refer, de exemplu, la prioritățile Europolului, la cum ar trebui să arate organizarea sa, care ar trebui să fie bugetul său. La nivelul acesta mă aștept la progrese. Eu cred că e foarte important că s-a creat acest grup și sunt de acord cu doamna Șefer că Acum, pentru prima dată, într-adevăr, Europolul va fi uh, obiectul unui control democratic. E foarte important ca parlamentele naționale să fie implicate în acest proces, pentru că ele trebuie să vadă, să verifice ce informații uh, trimit uh, polițiile lor sau instituțiile lor către Europol, dar trebuie de asemenea să analizeze și deciziile luate de guverne și de polițiile naționale pe baza informațiilor pe care le-au primit de la Europol. Pe lângă aceasta, parlamentele naționale vor putea să își expună problemele pe care le au în fiecare stat membru și vor trebui, de exemplu, să vadă cu ce se confruntă polițiile și serviciile secrete din statul lor, dar și prin intermediul acestui for vor putea să evalueze și să controleze dacă activitatea Europolului respectă principiul de subsidiaritate. Deci, ca Europolul să nu preia activități care sunt, de fapt, în sarcina mm, forțelor de ordine din țara dumneavoastră. Deci avem deja un cadru foarte clar pe fața propunerilor troicii, deci spuneam 62 de persoane din diferite țări care se întâlnesc o dată pe an sau două-trei zile. Și întrebarea este cum se încadrează acest lucru în uh, funcționare a serviciilor secrete, serviciilor uh, polițienești în statele membre, cum putem combina cel mai bine acest mandat. Dacă ne uităm însă la mandatul majorităților comis, majorității comisiilor de la nivel internațional, vedem că ele se concentrează pe poliții, pe strategii ale polițiilor, a serviciilor de securitate, pe buget, dar și pe legislație. De obicei, forurile acestea controlează dacă poliția sau serviciile naționale secrete uh, respectă dreptul, statul de drept. În multe state, acest for este deschis și pentru plângerile din partea cetățenilor, dacă ei se consideră lezați de către serviciile secrete sau de către serviciile polițienești. În general, forurile parlamentare care există au între 5 și 10 membri până acum Există și unele care au mai mult, dar media e cam de 5 sau 10 și membrii respectivi, în cele existente până acum, au uh, un domeniu profesional din care previn care este relevant pentru această activitate, deci în orice caz nu vin dintr-un domeniu complet diferit. Și ce este important pentru legitimitatea democratică este ca să se reprezinte partidele politice care sunt reprezentate în Parlament. Fără excepție, toate aceste politici au un staff uh, separat de 5 până la 10 membri administratori care se ocupă de, de el și există un mix de experți și administratori de dosare. Deci cei care sunt uh, academicieni, ca să zic așa, specializați pe domeniile respective și cei care nu sunt. În țări precum Norvegia și Marea Britanie, ei pot să facă apel și la experți um, punctuali, externi, um, în funcție de cazul pe care trebuie să-l rezolve, care nu fac parte din staful personal și permanent, dar care ajută comisia în momentul în care e nevoie. Frecvența întâlnirilor este destul de diversă, diferă de la parlament la parlament, dar de obicei unele se întâlnesc o dată pe lună, ca în Germania, de două ori pe lună, câteodată chiar în funcție de de câte ori se întrunește Parlamentul respectiv. Cam asta vedem ca frecvență maximă. În foarte multe țări, întâlnirile sunt cu ușile închise, din simplul motiv că nu doresc să fie atras atenția mass media prea mult asupra activităților, pentru că ei să poată să lucreze în afara luminii reflectoarelor. Foarte des însă Raporturile, rapoartele pe care le publică sunt publice, sunt accesibile și câteodată pot decide dacă una dintre reuniuni ar putea să se desfășoare cu ușile deschise. Multe din comisiile de care vorbim decid și despre felul în care își repartizează sarcinile, unii specializați lucrează în anumite grupuri de lucru, raportorii care se ocupă de un subiect care le e foarte familiar și un ultim punct important, accesul la informații. În toate statele membre ale Uniunii Europene, membrii în parlamente au acces la informații clasificate. În majoritatea dintre ele au un acces foarte bun. Numai în unele state trebuie să, fie, să treacă printr-o procedură specială, dar aceasta este o excepție mai degrabă în Uniunea Europeană. Majoritatea parlamentarilor au acces la informații clasificate prin virtutul mandatului pe care îl ocupă. Și aceasta însă nu se aplică și administratorilor, staffului, care trebuie să treacă prin procedurile de clearance necesare. Dacă ne uităm uh, la studiile folosite de comisie, vedem că de multe ori uh, se bazează pe audieri, pe investigații sau pe uh, reuniuni cu managementul de vârf, cu persoane la nivelul activității operaționale și pe toate întâlnirile acestea se publică rapoarte operaționale. Acum aș vrea să trag o concluzie, dacă îmi permiteți. Dacă doriți la nivel european și la nivel uh, național ați hotărât că vreți să creați acest for și vreți să fie funcțional, aș spune pe scurt, cu cât sunt mai puțini uh, membri e bine. 62, deja, 62 e deja destul de ridicat ca număr e aproape un fel de mini-parlament, deci e deja la limita maximă. Vreau să spun de asemenea că dacă se întâlnesc doar o dată pe an cu 62 de membri, mie nu mi se pare un for de control, mi se pare mai degrabă o conferință. Deci eu aș recomanda o schimbare aici. Și al treilea punct din partea mea, a treia recomandare, deci pe lângă întâlnirile mai frecvente, aș recomanda și un sistem de subgrupuri și raportoare care să funcționeze între întâlnirile respective, pentru ca să vă specializați pe acele aspecte care sunt de interes pentru dumneavoastră și, de exemplu, să vă concentrați pe aspecte care necesită mai multe informații, migrația, crima organizată sau uh, puterile, uh, de exemplu, evaluarea situației la frontieră, vecinătatea, relații cu anumite state terțe. Pentru aceasta ar fi nevoie de un sistem de raportori, zic eu. Deci, în final, voi trage concluzia. Acum, eu cred că dumneavoastră ați uh, ajuns la faza la care stabiliți regulamentul de procedură, de funcționare al dumneavoastră și sunt foarte curios să văd cum veți reuși să întocmiți acest regulament, dacă o să decideți să aveți mai mulți membri și să vă întâlniți rar, cred că regulile de procedură ar trebui să fie stabilite foarte clar și să aveți întâlniri uh, la nivel mai mic între dumneavoastră, între aceste reuniuni anuale. Sunt foarte curios să văd cum veți stabili să funcționați și uh, aștept cu interes întrebările noastre. Mulțumesc. Ultimul vorbitor, spune președintele, înainte să vă dăm cuvântul din nou dumneavoastră, este doamna Jilnici, care este membru în Comisia pentru Afaceri Interne și Securitate în Parlamentul Croat. Și o să vă dau cuvântul acum, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, mă bucur că sunt astăzi cu noastră aici și că vă putem împărtăși experiențele Republicii Croația pe acest subiect. Antevorbitorul meu a descris, cred, foarte corect modul în care noi procedăm în Croația. Supravegherea parlamentară a activităților polițienești în Republica Croația, la acesta mă refer. Odată ce am adoptat Constituția, noi am stabilit uh, legislație secundară în trei uh, <clears throat> domenii. Conform prevederilor Constituției, uh, împărțirea se face pe diviziuni regionale și conform principiului checks and balances. Printre alte activități, uh, Parlamentul croat se ocupă de supravegherea tuturor instituțiilor uh, care răspund față de acesta. Uh, și guvernul și președintele și membrii guvernului sunt responsabili în fața Parlamentului pentru deciziile pe care le au și pentru activitatea lor. Deci prin acest sistem am reușit să controlăm uh, activitățile guvernului și ministerilor din Republica Croația, inclusiv activitățile poliției. Mijloacele de control sunt, în primul rând, întrebările parlamentare, apoi comisiile de anchetă și uh, instituția votului de încredere în întregul Parlament sau într-un ministru individual. controlul uh, se face nu doar prin aceste mijloace, dar acestea sunt cele mai des folosite. Cetățenii Republicii Croația consideră că este la fel de important să existe un raport anual al Ministerului de Interne în legătură cu activitățile poliției, poliției și în legătură cu activitățile de control făcute de Comisia Națională uh, de Securitate pe baza întrebărilor puse de cetățeni. Deci, cum se implementează controlul parlamentar? Se face prin uh, chestionarea Ministrului de Interne în legătură cu toate activitățile poliției. Deci, de la începutul Republicii noastre, în 1990, am avut obligația legală pentru Ministrul de Interne uh, să răspundă în fața Guvernului și a uh, Parlamentului Croat. Dar legea prevede doar responsabilitate pentru activitățile lor și nu menționează uh, în mod precis, specific, nevoia acestui raport anual. Deci, într-un mare număr de ani, s-a făcut un control general uh, din partea Parlamentului, dar nu au fost dezbateri. Când s-a adoptat prima lege a poliției în 2000 și s-a creat Ministerul de Interne, s-a stabilit că acesta va raporta de două ori pe an în fața Parlamentului Republicii Croația, înscris Uh, în legătură cu activitățile uh, autorităților de poliție și dacă este necesar să fac și rapoarte mai dese. Noua legislație din 2011 privind uh, statutul poliției a păstrat obligațiile existente și acum se face un raport scris anual în legătură cu toate activitățile poliției și acesta se trimite Comisiei de Securitate Națională și Comisiei de Afaceri Interne. Dar în uh, regulamentul uh, Parlamentului Croat s-a stabilit că există o uh, supraveghere a activităților poliției în Parlamentul Național și Comitetul Național pentru Securitate face în acest moment activitățile de control ale activității poliției. Ministrul de Interne își face raportul anual, raportul scris, și în cadrul Ministerului de Interne, serviciile de poliție sunt controlate de un director, deci nu direct de ministrul de interne, ci de un director care apoi raportează către ministru. În structura Ministerului de Interne, conform Constituției, uh, Ministerul trebuie să-și definească domeniul de activitate și trebuie să-și apere raportul de activitate în fiecare an în fața Parlamentului. Comisia pentru Securitatea Națională este cea care se ocupă de uh, chestiunile uh, de interne și care dezbate acest raport și pe care îl adoptă sau nu îl adoptă și trimite concluziile apoi uh, către plen uh, în legătură cu acceptarea sau neacceptarea acestui raport. și deci, practic, așa se face controlul în fiecare an asupra uh, poliției. Uh, controlul uh, parlamentar se bazează însă și pe rapoarte sau plângere ale cetățenilor. Comisia de Securitate Națională și Afaceri Interne Uh, se bazează în activitatea sa și pe petițiile pe care le primește de la cetățeni sau sesizările pe care le primește de la, de la cetățeni în legătură cu posibile nereguli în activitatea poliției sau abuzuri față de persoane. De asemenea, Comisia acționează uh, pe baza petițiilor pe care le primește de la alte instituții și poate acționa și din proprie inițiativă pe baza unor situații pe care le consideră ne, ne există așa numitele petiții anonime, care, credem noi, sunt surse importante de informație atunci când indivizii, dintr-un motiv sau altul, nu uh, vor să-și dea numele și datele personale și vor să facă reclamații anonime. În mandatul uh, parlamentar uh, trecut, care a avut doar șase luni, au fost 31 de petiții, iar în ultima lună și jumătate Parlamentul Croat a început să mai examineze 9 astfel de petiții. Pe baza gravității uh, faptelor denunțate în petiții, uh, controlul se, poate, se poate face direct sau indirect. Este de asemenea posibil să ce, se poate cere Ministrului de Interne să verifice acuzațiile dintr-o anumită petiție, uh, dacă ele sunt în cadrul uh, domeniului de activitate al uh, Ministerului. Uneori însă complexitatea acestor petiții este atât de mare încât e nevoie și de controlarea altor instituții, procuratura sau biroul de luptă împotriva crimei organizate sau Ministerul de Externe. O astfel de petiție pe care am primit-o Uh, deci odată ce se primește o astfel de petiție, uh, se uh, cer răspunsuri de la minister și după aceea răspunsul este trimis petiționarului. Asta, acest răspuns este cel mai adesea pasul final în procedură și de obicei petiționarii sunt satisfăcuți de răspuns, dar când nu sunt satisfăcuți, Controlul activității de poliție se poate exercita și din partea altor instituții, cum ar fi ombudsmanul sau serviciul de control intern al Ministerului sau de către Comisia de Petiții. O parte dintre petiționari oferă noi fapte, noi dovezi în uh, Uh, răspunsărilor și atunci, evident, noi cerem uh, clarificări de la minister. Corespondența între minister și comisie poate dura mai mult, și, ba, dar baza este petiția și procesul continuă până când petiționarii sunt uh, satisfăcuți. Comisia, de asemenea, poate uh, face un control indirect și, în acest caz, Comisia face acest lucru, nu doar atunci când există un interes public, dar și un interes uh, politic uh, în uh, a dezbate anumite nereguli. De exemplu, Comisia a făcut controle indirecte pe baza unor petiții care invocau activități ilegale ale poliției față de unele persoane. Pe baza acestor declarații se creează un grup de lucru și se face un control la anumite instituții și uh, aflăm mai multe despre activitatea acestui, uh, uh acestei instituții prin interviuri cu persoane implicate. Date fiind uh, documentarea, uh, conținutul acestor uh, discuții și toate dovezile adunate, duc la, sunt folosite pentru a lua o decizie dacă s-a produs o încălcare a legii sau nu și în toate aceste cazuri, indiferent dacă petiția a primit un răspuns pozitiv sau negativ, se transmite un răspuns scris petiționarului. De asemenea, Ministerul de Interne trebuie să fie implicat și dacă sunt cazuri care rezultă în uh, uh, care trebuie trase în justiție, se implică și procuratura. Deci Comisia de Securitate Națională și Afaceri Interne trebuie să fie implicată în acest tip de activitate și nu poate să se ocupe doar de petiții, ci și cu alte activități, deși considerăm că petițiile sunt foarte importante, o parte foarte importantă a activității noastre. Alte uh, diviziuni ale Parlamentului Croat sunt de asemenea implicate în activitățile noastre și ele acționează tot pe baza petițiilor de la cetățeni. Foarte des petiționarii uh, sublinează existența unor nereguli în activitatea poliției. Prin urmare, controlul uh, trebuie făcut de către instituția noastră. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru Uh, răbdare. Uh, în trecut uh, mai aveam și cafea, primeam cafea ca să rezistăm mai mult, dar acum nu mai avem, că s-a redus bugetul, nu o să spun mai mult, dar afară există un automat de cafea dacă cineva are nevoie. Nu vreau să încurajez pe nimeni să plece din sală, dar dacă aveți totuși nevoie de o cafea, nu ezitați, e luni după amiaza. Și acum trecem direct la dezbatere. O să avem propunerea revizuită la jumătatea lui decembrie și propunerea ca atare în martie, corect? Marcia, martie sau aprilie? Deci vrem să auzim de la dumneavoastră uh, care este părerea noastră în legătură cu această propunere și orice alt comentariu pe care aveți. Deci, vă rog, două minute, aș fi foarte recunoscător. Începem cu domnul O'Killen din Irlanda. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să pun mai multe. În legătură cu aceste propuneri. Um, structura acestui comitet comun, JPSG, și legătura cu reprezentarea națională e foarte prescriptivă. Spune câte doi membri din parlamentele naționale, dacă sunt parlamente bicamerale, câte unul de fiecare cameră. Cu toate acestea, nu precizați astfel de detalii în ce privește cei șase eurodeputați care ar fi membri între toți cei 62. Care e metodologia de selectare pentru membrii Parlamentului European în această situație? În ce privește chestiunea numărului de întâlniri care ar trebui să aibă loc. <clears throat> Observ uh, din introducerea generală la briefingul pentru ședința de astăzi se vorbește despre importanța ca Europol să fie supus unui control democratic adecvat. În engleză, cuvântul proper, adecvat, e un cuvânt foarte important pentru că se referă la un anumit tip de control. Adică una e control democratic și alta e control democratic adecvat. Cum ne asigurăm că e control adecvat dacă avem cât o singură ședință pe an? Cred că probabilitatea unui astfel de scenariu ar fi că n-am face decât să reacționăm la un raport anual mai degrabă decât să participăm uh, direct în ceea ce privește controlul uh, asupra activității Europol și cu privire la orice evoluție în ce privește Europolul și practicile în derulare. Aș dori să știu cum se preconizează ca membrii acestui grup JPSG să fie informați și ținuți la curent în mod adecvat în legătură cu evoluția activităților de la Europol și modul în care aceste informații ar uh, contribui, ar informa și care e mecanismul uh, dorit pentru a stabili nevoia de a se convoca sau nu a doua reuniune extraordinară într-un singur calendar, an calendaristic. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Chilin. e ceva foarte util. Domnul Hammerberg, acum din Suedia, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. După cum s-a menționat de mai multe ori astăzi, această cooperare este absolut necesară. Avem acum o situație în care infracțiunile cibernetice se înmulțesc uh, din trei în trei luni și o activitate extrem de necesară. În același timp, nu putem să uităm că activitatea Poliției Naționale și locale sunt esențiale, fără de care această cooperare n-ar funcționa niciodată. Iată de ce. Încrederea e conceptul esențial și con lucrarea, dar e nevoie de un control eficient. Adică nu doar uh, să fie un organism care se întâlnește din când în când. Oamenii trebuie să simtă că um, aparțin la un comitet care face o treabă importantă. Iată de ce cred că e important ca parlamentarii să fie de la nivel parlamentar. Acolo sunt cunoștințele, oamenii știu exact ce face Poliția Națională și locală. Nu se spune nimic că noile structuri, secretariatul, noile cheltuieli ar duce neapărat la o mai mare eficiență. Asta trebuie să fie verificat cu mare atenție. Cred că avem capacitatea, dacă avem parlamentarii potriviți, să existe un control cu adevărat eficient fără noi organisme. Cred că acest compromis arată foarte bine nu trebuie să fie nici ceva excesiv de mare. Doi, trei parlamentari din fiecare parlament pare să fie o idee bună și întâlnirea o dată sau de două ori pe an pare de asemenea foarte relevant. Din partea Suediei suntem un pic îngrijorați în legătură cu discuția legată de noi structuri, pentru că nu e foarte clar ce să facă și ce să nu facă. Mulțumim. <clears throat> O contribuție foarte utilă. Domnul Pérez la Pazura din Spania. Mulțumesc foarte mult. În Spania, una dintre țările care n-a răspuns la chestionar din cauza caracterului provizoriu pe care l-am avut, mi s-a spus să așteptăm, având în vedere situația politică incertă. Acum avem o mai mare stabilitate, am scăpat de caracterul provizoriu și am dorit să facem o propunere și să reacționăm la această anchetă. În esență, considerăm că o singură reuniune pe an e cam puțin. Considerăm că ar trebui să fie cel puțin două întâlniri pe an care ne-ar permite să exercităm un control mai bun. Ce privește numărul de membri, în țara mea e parlament bicameral și considerăm că trebuie să reflectăm diversitatea țării. Și ar fi mai bine să fie doi pe cameră, doi de la Camera Reprezentanților, doi de la SN. După cum a spus domnul Diaz de Mera, vrem să fie un organism mic, dar am putea reglementa ca fiecare stat membru să stabilească unul sau doi purtători de cuvânt pentru o anumită reuniune. Credem că ar fi o soluție de a îndeplini mai bine cerințele. Considerăm că în baza acestor propuneri vom putea lucra mai bine, pentru că vorbim despre un grup de supraveghere. Nu vorbim despre altceva și credem că cu două reuniuni pe an și patru membri pe țară ar fi o soluție mai bună. și am putea continua și cu propunerea unei președinții comune. Parlamentul European și președinția prin rotație. Credem că e un lucru bun, pentru că e același format care se folosește și în Uniunea Europeană. Considerăm că asta ar uh, corespunde cerințelor din țara noastră. Mulțumesc, domnul Hartmann din Germania. Domnule președinte, dragi colegi, în primul rând mulțumesc foarte mult raportorilor Diaz de Mera, domnul Diaz de Mera, care în diferite funcții pe care le-a ocupat în ultimii ani a reușit să reprezinte acest subiect cu multă credibilitate, s-a implicat foarte mult și noi cu toții în uh, această sală cred că trebuie să-i mulțumim, pentru că un lucru e foarte clar din expunerea pe care ați făcut-o, Europolul necesită mai multe competențe și trebuie să le primească. Și Europolul trebuie să poată să lucreze. Însă, poate că nu ați subliniat destul încrederea. Cât de importantă este încrederea care nu poate fi creată decât dacă și competențele Europol, ca prin vase comunicante, pot să fie acompaniate de către un control eficient. Aceasta este ideea corectă care stă în spatele creării acestui for de control și pe care noi, cei din Germania, îl susținem neapărat. Bundestagul a făcut eforturi pentru ca să facă propuneri foarte detaliate și a ajuns la concluzia că foarte multe aspecte mai rămân de clarificat. La jumătatea lui decembrie o să avem uh, rezultatele adunării noastre, însă nu putem să finalizăm atunci, de fapt, uh, discuțiile noastre, ci trebuie tocmai să vedem ce propuneri au și ceilalți colegi, să ne întâlnim încă o dată pentru ca să cântărim și să introducem dorințele colegilor. De exemplu, drepturile minorităților trebuie să joace un rol important în noul for și mi se pare că minim patru deputați din parlamentele naționale trebuie să fie o cifră clară. Eficiența este un lucru foarte evident, dar pe de altă parte mai avem și cealaltă parte a medaliei, reprezentativitatea și dacă nu suntem destul de bine reprezentați, atunci nu o să fie luat în serios acest for. Iată de ce noi pledăm pentru patru membri pro-Parlament Național și pledăm și pentru faptul ca mm, în acești patru să poate să există o diversitate și să găsim un echilibru în felul în care vrem să lucrăm înainte să începem să lucrăm pentru ca să stabilim ce se întâmplă cu drepturile minorităților, dar și cum acționăm, cum vom, mm, cum vom mm, proceda și o altă ultimă remarcă, aspectele de poliție legate de activitatea polițienească sunt chestiuni care țin și de uh, nivelul național și ni se pare foarte important și aici, din acest punct de vedere, să avem o reprezentanță foarte bună. Doamna Lamor are acum uh, cuvântul din Italia. Da, dragi colegi, rolul pe care îl conferă Tratatul de la Lisabona Parlamentului Național și Parlamentului European cu referire la spațiul de libertate, securitate și justiție face ca ambele parlamente să fie extrem de responsabile de acest spațiu în fața cetățenilor europeni. Noi suntem, de fapt, cei care putem să stabilim care sunt limitele între competențele europene în domeniul securității în ceea ce privește drepturile și libertățile fundamentale. Dar, de fapt, nu e vorba aici numai de responsabilitate, e vorba și de o oportunitate fantastică pe care o avem prin acest control parlamentar comun, pentru că putem astfel să creăm un spațiu comun de reflecție și de muncă după șapte ani de la Tratatul de la Lisabona și într-un moment în care lupta împotriva terorismului necesită să ne punem împreună forțele, este foarte bine să avem un nou for și pentru ca această cooperare să fie foarte bună, așa cum ne dorim, vreau să-mi exprim în primul rând aprecierea pentru activitatea Troicii, și propunerea pe care a făcut-o. Aș vrea să subliniez însă și importanța pe care o au în ochii mei anumite aspecte. În primul rând, un nivel adecvat de expertiză în acest grup comun parlamentar. Toată lumea a spus acest lucru, un echilibru între exigențele de a avea o confidențialitate, dar în același timp importanța de a face un scrutin politic eficient. Un control politic cât se poate de legat uh, în ceea ce privește activitatea Europolului și protecția victimelor, dar uh, iată toate aceste motive mă fac să mă gândesc și la un lucru final la care am mai ascultat și de la alți colegii de aceasta, mi se pare că se spune că delegații din diferitele parlamente vor fi aleși în cadrul comisiilor specializate pe acest subiect. Pentru a garanta totuși o continuitate, au fost aleși uh, cumva pe întreaga durata mandatului permanent pentru ca să putem să avem un grup de lucru eficient. S-a spus de asemenea că trebuie să fie limitat numărul de parlamentari, având în vedere toate condițiile expuse, iar grupul pentru controlul uh, politic al Europolului uh, trebuie să poate să se împartă și în subgrupuri pe tematici speciale care corespund priorităților Uniunii Europene și a luptei împotriva terorismului, iar ca grupul să se întâlnească o dată pe an uh, și că acest lucru ar fi suficient, s-a spus, Uh, în cadrul sediului Parlamentului European s-a permis însă posibilitatea de reuniuni extraordinare. De asemenea, s-a mai spus și că în ambele uh, camere ale Parlamentului trebuie să existe un punct de contact. Aceasta înseamnă că printr-un schimb de cele mai bune practici pentru verificarea aplicării normelor în domeniul securității și a luptei împotriva crimelor organizate și a impactului acestora pe, la nivel local, regional și uh, al Uniunii, toate aceste activități ne vor reveni nouă și sunt de acord cu această propunere. Mulțumesc. Acum, doamna Angel de la, din Luxemburg, vă rog. Domnul. Mulțumesc că am dat cuvântul. Vreau să mulțumesc celor de la prezidiu și celor care au participat la grupul de lucru Troica, mai Sedita Fantner din partea președinției slovace și reprezentantului Parlamentului European, domnul Diaz de Mera, care e expert uh, de mult timp în acest domeniu. Aș vrea să subliniez spiritul de colaborare din acel grup de lucru și să reamintesc faptul că activitatea desfășurată corespunde pe deplin cu foaia de parcurs pas cu pas decis în mai 2016 de către toți uh, președinții de Parlament la conferința președinților de parlamente. E clar pentru noi toți, cred că dacă ne uităm la răspunsurile la chestionar, că trebuie cu toții să <clears throat> facem compromisuri, să găsim soluții raționale. Nu e nicio îndoială că scopul comun este să <clears throat> creăm ceva eficient, mic și uh, de specialitate ca grup de control. Știm cu toții că e responsabilitatea noastră pe plan politic să monitorizăm activitățile Europol, inclusiv impactul activităților sale asupra libertăților și drepturilor fundamentale și avem datorie face de cetățeni să existe un organism cu bună funcționare care să nu devină un forum uriaș care să se întâlnească numai ca să vorbească vorbe goale. Cred că e clar pentru noi toți că <clears throat> Pe lângă discuția de astăzi legată de modalitățile de bază, alcătuirea grupului, frecvența întâlnirilor, locul în care să se țină, sunt suficient de complicate și, prin urmare, consider că nu ar trebui <clears throat> să punem uh, carul înaintea boilor și aș vrea să subliniez încă o dată și să reamintesc faptul că misiunea și sarcina sunt precizate probabil în articolul 51 din nou regulament în ce privește grupul și toate celelalte chestiuni practice care au fost ridicate aici de colegi ar trebui să fie tratate în interiorul grupului. Chestiuni legate de secretariat, uh, uh, confidențialitate, alte aspecte. Cred că grupul în sine ar trebui să decidă cu privire la aceste aspecte. <clears throat> și a fost dificil în trecut și cu alte organisme parlamentare să se ajungă la un consens în legătură cu regulile procedurale, dar cred că dacă suntem rațional și începem să lucrăm, să convenim întâi cu privire la prima etapă, grupul să se întâlnească apoi cât de curând, avem voie de parcurs la care s-a referit și pe care ne-a explicat-o doamna Funter și cred că vom putea avansa în conformitate cu foaia de parcurs. Mulțumim. Din Parlamentul European acum, domnul Lopez Aguilar. Am o întrebare pentru domnul Bon mai interesată analiza comparată cu privire la diversele forme ale unităților pentru a trata controlul parlamentar în legat și de cooperarea polițienescă, Ați acordat atenție uh, alcătuirii membrilor duratei mandatului, distribuție de responsabilități între diversele grupuri. But uh, actually it didn't appear to be an element of E un element important în comparație și e ceva important pentru analiza comparată și ceva legat de controlul parlamentar. Care este subiectul sau materia acestui control parlamentar și care sunt sancțiunile prevăzute, care sunt consecințele politice pentru a trage învățăminte de la astfel de răspunderi politice și pentru a cere responsabilitate politică. Pentru a avea aceste elemente legate de analiza comparată, <clears throat> ținând cont de faptul că majoritatea parlamentelor naționale controlul acela duce la o răspundere parlamentară și dacă așa stau lucrurile, în ce privește exercitarea acestei răspunderi parlamentare, dacă unele operațiuni nu dau rezultate, cei care nu își fac datoria trebuie să demisioneze pentru a asigura că cei care coordonează acest control parlamentar își fac datoria. Ceea ce nu se întâmplă întotdeauna și în Parlamentul European. Deci, e acest efort comun între Parlamentele Europene și Parlamentele Naționale pentru a exercita controlul comun cu privire la operațiunile efectuate de Europol care ar fi uh, filozofia și raționamentul nostru? Mulțumim și acum din nou între Parlamentele Naționale din Marea Britanie. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Apreciez recunoașterea eforturilor făcute de Camera Lorzilor și pot să spun uh, că va fi un alt raport uh, legat de securitate și activități polițienești în lumina Brexitului o să fie publicată în săptămâna care începe cu 12 decembrie. Lucrul cel mai important este că 62 <clears throat> de membri pentru un control e un cam mare, dar cu toții trebuie să fie reprezentați și, în fine, cred că e rezultatul cel mai bun pe care putem obține în situația dată. Dar ce mă îngrijorează e frecvența întâlnirilor. Cred că domnul Born avea dreptate când spunea că pare prea mult să fie o conferință dacă ne întâlnim o dată pe an timp de trei zile. Cred că ar trebui să începem eventual cu două reuniuni pe an din șase în șase luni. Sunt două motive pentru care spun asta. E mult mai mare probabilitatea să existe o eficacitate a controlului pe perioade mai scurte de timp, mai concentrate și apoi să acoperim lucrurile altele. În al doilea rând, <clears throat> și foarte important, când vorbim despre justiție, vorbim despre justiție nu doar care trebuie să fie practicate, ci trebuie și percepută ca tare. Și răspunderea trebuie să fie și percepută ca fiind într-adevăr o răspundere și o tragere la răspundere. Iar venind dintr-o țară care a ales să plece din Uniunea Europeană, unul dintre motive a fost tocmai sentimentul că diversele organisme tocmai nu dau socoteală. Poate că nu e corect, dar aceasta e impresia, asta a dus la Brexit și cred că vizibilitatea unui subiect cum e cel de față, bine tratat, de fapt ar putea să facă Uniunea Europeană foarte mult bine să le transmită oamenilor ideea că membrii aleși pe plan național și pe plan european chiar fac ceva și dau socoteală pentru ceea ce fac. Mulțumim și sper că uh, îmi permiteți să-i uh, urez bun venit și domnului Cooper, care e recent ales aici și domnul Diaz de Melas, care a urat bun venit noilor membri din Spania. Urmez și eu exemplu, deci un călduros bun venit. Acum domnul Nordquist din Danemarca are cuvântul. Mulțumesc. Desigur că în Danemarca nu știm ce fel de rol avem sau care e situația noastră cu Europol. În continuare, chestiunea e foarte importantă. Uh, informațiile și datele reprezintă putere. Când am dat uh, Europol un nou rol, e important să fie și un bun control asupra Europol. <clears throat> Deci, cred că putem vedea și discuta propunerile foarte bune care s-au făcut. Oare e suficientă uh, dimensiunea sau nu? Dar ce mi se pare și mai important să discutăm este modul în care să funcționeze, cum să se facă munca respectivă cum poate un grup de control parlamentar, de fapt, să instrumenteze cauze. Dacă cetățenii pot să facă, să solicite acest lucru, cred că putem discuta dimensiunea mai mare, mai mică, o reuniune pe an, două, dar important e ce se întâmplă între reuniuni. Asta e de o importanță absolută să începem să discutăm modul în care vrem să se desfășoare această activitate. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. <clears throat> Poate că o să vă surprindă acest comentariu foarte interesant. Acum, domnul Terry Carlos din Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus deja multe lucruri interesante. Am patru lucruri la care vreau să mă refer, care mi se par de o anumită importanță pentru uh, reușita acestui grup comun de control. În primul rând, E ceva care s-a spus, dar insist și eu, minoritățile din parlamente trebuie să fie reprezentate în noul grup de control și trebuie să aibă posibilitatea să-și facă glasul auzit. E important în alcătuirea acestui comitet și în legătură cu modul în care va proceda. De exemplu, procedură de vot, rezoluții, vorum, cerințe, înființarea de comisii de anchetă și mai În al doilea rând, acces extins la informații trebuie să fie garantat pentru toate parlamentele și toți parlamentarii din parlamentele respective. În al treilea rând, controlul trebuie să-și propună să creeze încredere, pentru care e nevoie de apropiere, de proximitate față de cetățeni. De exemplu, cu sesiuni publice sau audieri publice cu experții. Poate că ar trebui să implicăm Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale. În al patrulea rând, un grup de control nu ar trebui să fie un organism prea numeros. Dacă vrem să avem cât mai mare eficiență în activitate, întrucât unele state membre nu au decât parlamente unicamerale, întrucât comitetul nu va putea avea decât o singură întâlnire pe an, să zicem de două zile. Aș propune să se limiteze numărul de membri. Știu că e o chestiune foarte controversată, dar eu o să spun oricum, pentru că e ceva care vine împotriva majorității celor care s-au pronunțat, dar asta nu contează, vreau să precizez eu. Deci eu aș limita numărul de membri ai întregului grup la nu prea mult peste 30, câte unul pentru fiecare stat membru și șase deputați din Parlamentul European. De ce nu la început raportorul și raportorii din umbră care lucrează la regulamentul care a fost adoptat de Parlamentul European. Și vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc. Acum, domnul Stauț din Ungaria. Köszönöm szépen, Mulțumesc foarte mult, stimați eh, colegi, stimate domnule președinte. Noi în Ungaria suntem convinși că presiunea migratorie asupra Europei și lupta împotriva terorismului necesită o cooperare în domeniul penal eh, în, și anume foarte rapid. E un lucru extrem de important. Noi credem că există o legătură între terorism și migrația clandestină și Uh, saluăm, uh, salutăm regulamentul Europol care extinde prerogativele Europol, mai ales în ceea ce privește lupta împotriva, lupta împotriva terorismului și criminalitatea organizată la frontiere și nu numai. În această luptă e foarte important să îi sancționăm și pe cei care ajută teroriștii. Iar în acest context, colectarea informației e esențială, trebuie să evaluăm informațiile din partea statelor membre și trebuie să cooperăm pentru aceste probleme, iar controlul parlamentar, care va fi obiectul activității noastre, are un sens foarte clar, trebuie să ducă spre o ameliorare. Și pentru a încheia intervenția mea, aș vrea să spun că mi se pare prea puțin să ne întâlnim doar o dată pe an. Eu zic că ar trebui de două ori pe an să ne întâlnim pentru a avea cu adevărat un control parlamentar eficient. Dar poate că două reuniuni o să fie prea puțin în continuare, deci eu zic că ar fi bine să organizăm aceste reuniuni în țara care asigură președinția. Poate aceasta ar fi o idee. Dacă credeți că e o idee bună. În legătură cu articolul 7 directiva de la Stockholm, președintele Parlamentului și conferința președinților trebuie să ia anumite decizii în legătură cu noi și sunt uh, de acord să se mai discute. Domnul Dimitriu din Cipru, acum, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu zic că este foarte important să stabilim acum, înainte să începem să lucrăm, care sunt prioritățile acestui grup de control parlamentar. În ce măsură acest grup dorește să își îndeplinească sarcinile? În ceea ce privește numărul de deputați, după cum a zis și domnul Diaz de Mera, eu zic că contează câți vom fi pentru ca să fim în continuare un organism flexibil. Nu putem însă să trecem sub limita de doi reprezentanți pe Parlament Național plus doi supleanți. Deci ajungem imediat la 4 și deci la 62. Reuniunile anuale trebuie să fie cu siguranță mai mult decât una, pentru ca acest organism să nu aibă doar un rol secundar, formal, și pentru ca să poată să se întâlnească cu adevărat, pentru a discuta, să se întrunească. Fiecare stat membru trebuie să aibă de asemenea o flexibilitate care să-i permită să-și aleagă deputații pe care îi trimite în acest for și trebuie să decide care ar fi expertiza cea mai potrivită pentru deputații săi. Iar uh, statele membre trebuie să marcheze deja de la început, prin trimiterea membrilor, seriozitatea pe care o... Deci să arate seriozitate față de acest, uh, acest grup. Reuniunile nu trebuie să fie doar uh, o chestiune care să ține doar de statele membre. Deci trebuie să discutăm acum însă de componența um, noastră, de felul în care ne vom organiza. Vom avea comisii speciale pe subteme sau cum vom acționa. Trebuie să existe o reprezentare cât se poate de largă în același timp acces privilegiat sau acces garantat la informații, mai rămâne să stabilim și acest lucru. Confidențialitatea, desigur că trebuie să fie respectată, așa cum se întâmplă și în parlamentele naționale. Mulțumesc! Dragi colegi, trebuie să spun de la început, dar această reuniune se transmite live pe internet, nu știu dacă am spus, cred că nu, și vreau să știți că toată reuniunea se transmite live. Acum domnul Separus din Lituania. Mulțumesc, dragi colegi. Cei care au luat cuvântul până acum au menționat deja mai multe puncte importante. Eu am câteva întrebări sau aspecte care sunt importante pentru noi în Lituania. Astăzi vorbim despre o nouă formă de activitate parlamentară care implică și Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Și vrem să reușim cu această nouă construcție. Știți că mai avem în alte domenii nevoie de așa ceva, cum ar fi activitățile Eurojust. Deci ar trebui să ne planificăm foarte atent activitățile în acest panel, pentru că va fi un model și e important să le arătăm și parlamentelor naționale și statelor membre că sunt importante, că pot contribui și influența procesele la nivel european, pentru că acesta este adevărul. Am auzit diferite opinii din partea parlamentelor naționale în ceea ce privește componența grupului, cât de mare trebuie să fie. Dar numărul de deputați trebuie să reflecte numărul de sarcini pe care îl are adică ori va organiza doar audieri sau um, va, va funcționa după modelul unui parlament național, cu comisii. Încă n-am stabilit. E clar că um, încrederea între parlamentele naționale și Europol e esențială iar parlamentele naționale trebuie să se gândească când își aleg reprezentanții la acest lucru, pentru că grupul acesta va avea acces la informații foarte sensibile, informații personale, informații clasificate. Deci trebuie să nu uităm atunci când luăm o decizie despre cine participă, toate aceste aspecte sensibile. Colegul care a luat cuvântul chiar înaintea mea a subliniat un lucru foarte pertinent, după părerea mea, și anume că putem să lucrăm și în, formate, în formaturi regionale, putem să uh, ne gândim și la subcomisii. Mulțumesc. Aș mai da cuvântul altor uh, deputați, dar mai întâi vreau să-i dau doamnei Funder pentru că trebuie să plece să prindă un avion și o să răspundă la comentariile făcute de către dumneavoastră până acum și după aceea continui. Mă bucur că a venit uh, și a stat până atât de târziu, deși este deja la limită cu timpul și după aceea trec la doamna Cosmopoli, domnul Șinovski, după ce pleacă dânsa și revenim după aceea la vorbitorii din Parlamentele Naționale și la ceilalți. Vă rog, doamna Funder, dacă vreți să răspundeți. Dovolte, aby som vám v mene svojom, ako aj v mene... Dragi colegi, în numele meu personal și a întregului grup de lucru, aș vrea să vă mulțumesc pentru toate comentariile și propunerile constructive care s-au făcut. Ne bucurăm că activitatea de până acum a grupului de lucru începește modalitățile de funcționare ale grupului comun de eh, supraveghere eh, este pe calea cea bună, pentru că după ce am eh, ascultat ce ați spus, am văzut că majoritatea de noastră susțineți abordarea noastră. Discuțiile de astăzi arată că mai fi nevoie de unele discuții. Așa cum am spus deja, grupul de lucru va încerca să analizeze toate comentariile pe care le-am auzit astăzi și vom face o nouă propunere până pe data de 16 decembrie anul acesta. Astăzi eh, am ascultat unele propuneri concrete în ce privește funcționarea și organizarea acestui nou grup de lucru, așa numitul JPSG. Uh, eh, unele dintre aceste comentarii ar putea fi incluse în regulile de procedură ale grupului. Așa cum s-a spus la început, grupul de lucru, în mandatul său, consideră ca pe una dintre prioritățile sale concentrarea pe problemele fundamentale și uh, uh, până în mai 2017 am vrea să, adică am vrea să respectăm acest calendar, uh, această limită mai 2017, ca până atunci principiile fundamentale să fie agreate și modalitățile fundamentale care evident pot fi sub, rezultatul unui compromis vor putea fi apoi adoptate și Alte chestiuni vor continua să fie discutate după aceea. Uh, tot ce este agrat se va include noua versiune a textului. Încă o dată, vă mulțumesc foarte mult și vă spun la revedere. Uh, echipa, doamne Farnar uh, e, rămâne aici. E un proces de comunicare care va continua. Voi spune mai multe la sfârșit, dar mă bucur că a avut ocazia să răspundă la câteva chestiuni înainte de a pleca. Acum, doamna Cozipolina din Grecia, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să mulțumesc grupului de lucru și să-l felicit și în special uh, președinției slovace pentru uh, munca pe care a depus-o pentru a ne ajuta. Vreau să fac unele informații. În ce privește prima și a doua chestiune, Parlamentul Elen este de acord cu propunerea. Crede, noi credem că ea realizează un echilibru satisfăcător între reprezentarea Parlamentelor Naționale și a Parlamentului European. Un număr limitat de participanți înseamnă că există, că poate, se poate organiza un dialog real și contacte reale între membrii. În același timp, putem să păstrăm și obligația de confidențialitate. Începește a treia chestiune, Aș vrea să spun că dorința și opinia majoritatea Parlamentului este de a avea două ședințe pe an și nu una. 22 de uh, corpuri legislative s-au pronunțat în această idee și doar uh, 10 uh, pentru o singură ședință. Ca să ajungem la un compromis, aș putea propune un semestru al fiecărui an să avem o ședință la președinție, la președinția Consiliului și în al doilea semestru la Parlamentul European. Și în felul acesta am putea reduce costurile. Pentru că președințiile au de asemenea și uh, ședințele legate de guvernanță economică, ședințele președinților și mai departe. Deci putem folosi infrastructurile existente mai bine. Deci, pe substanță, două ședințe pe an înseamnă că membrii care trebuie să verifice foarte multe documente și rapoarte au mai multe posibilități de a face asta, conform articolului 51. Uh, în fiecare, semestru, în fiecare semestru, grupul nostru va fi chemat să examineze raportul din anul uh, precedent și să îl evalueze. Și Dorim să cerem ca acest raport să fie uh, prezentat până la sfârșitul primului semestru din fiecare an și în al doilea semestru să se poată lucra la programul de activitate pentru anul următor. Deci acesta este modul în care uh, cred că trebuie să uh, asigurăm securitatea și transparența, pentru că aceste chestiuni sunt extrem de importante și la fel și cooperarea poliției nască. Trebuie să lucrăm mai mult în ce privește protecția datelor personale și, în general, problemele legate, chestiuni legate de date personale. Deci trebuie să avem un control parlamentar substanțial. Vă mulțumesc. Din Polonia, ultimul intervenient. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc Troicăi pentru această propuneri. De asemenea, aș vrea să mulțumesc Uh, pentru organizarea unui proces atât de democratic de consultare a parlamentelor naționale. În uh, aceste propuneri se vede că s-a făcut un efort real uh, pentru a găsi un compromis. Pe prima chestiune, evident, Parlamentul Național trebuie să decide, pentru că ele sunt cele mai bine plasate să decide pe cine să trimită în acest grup de control. În al do- pe a doua chestiune, deci uh, numărul de membri, evident, capacitatea operațională a Comisiei uh, este importantă. Pe de altă parte, trebuie să nu uităm că dacă ne limităm la doar doi reprezentanți per Parlament Național, nu vom avea oportunitatea de a exprima toate, toată gama de opinii care există în aceste parlamente, de exemplu opinia opoziției. De aceea noi îți propunem să avem șase reprezentanți din fiecare parlament. Știu că asta uh, înseamnă e o cere uh, maximală, dar am ascultat cu satisfacție propunerile Germaniei și Spaniei, care au sugerat ambele cel puțin patru reprezentanți. Cred că asta e un pas în uh, direcția corectă. În al treilea rând, frecvența ședințelor și unde se desfășoară acestea. Cred că asta este cea mai dificilă propunere pentru, de acceptat pentru noi, dintre propunerile troicăi. Dar aici, încă o dată, cred că există loc de compromis, pentru că, uh, în special pentru că foarte mulți dintre noi sunt de acord că ar trebui să fie mai mult de o singură ședință PAN. Deci cred că ar trebui să cădem de acord de, uh, de principiu președinția rotativă a Consiliului ar trebui să uh, găzduiască o ședință și ar trebui să mai fie o ședință suplimentară în Parlamentul European și eventual să fie trei ședințe în total. Deci, practic, două la președinții și una la Parlament. Vă mulțumesc și vă rog acum să răspundeți la întrebările care au fost uh, puse. Mulțumesc, domnule președinte. Voi reacționa rapid și foarte succint la contribuțiile care cred că au îmbogățit foarte mult această dezbatere. Din ce am înțeles, cred că ar fi important să avem uh, clarificări preliminare. Îmi, uh, îmi cer scuze celor care au mai ascultat uh, acest discurs și care m-au mai auzit vorbind despre asta, dar Europol nu este o agenție de represiune, de coerciție, deci nu poate fi comparată cu forțele polițienești ale oricărui stat membru. Deci ce vom controla noi nu e un serviciu de poliție a unui stat membru, ci o agenție a Uniunii Europene care nu are competențe coercitive. Deci, ca să simplificăm uh, ceea ce s-a explicat foarte uh, comprimat, Europol este cooperare, Europol este colaborare, Europol este procesarea informației și uh, informații despre activități criminale, practic. Deci, nu uitați că această activitate de control pe care o să o facem împreună se va face nu pe o forță de poliție, cum ar fi în oricare stat membru, asta nu e cazul. Și nu se poate compara, deși am fost uh, recunoscător contribuției, pentru contribuția domnului uh, Bonsen, nu se poate compara uh, cu controlul democratic asupra forțelor armate. Nu e un proces similar. Totuși, Uh, cred că este importantă această activitate și ar putea avea efecte asupra modului în care se exercită controlul democratic asupra altor instituții. Dar să ne întoarcem la Europol și la o serie de alte întrebări care au fost puse. Prima întrebare, care evident mă afectează cel mai mult uh, în calitatea mea de negociator în numele Parlamentului. Am spus că uh, am foarte mult respect și solidaritate pentru propunerea Troicăi, dar nu sunt mulțumit că Parlamentul European are doar șase reprezentanți. Știți de ce? Pentru că în acest moment, așa cum știe președintele Moraes, așa cum a fost uh, decis în, uh, de către Consiliu fără niciun fel de structură predeterminată, deja uh, noi controlăm Eurocontrol, de exemplu, și avem 16 membri. Deci europarlamentarii nu vor accepta 6. Uh, deci nu mă vor lăsa pe mine, negociatorilor, să accept 6 aici. Asta este un lucru pe care pot să-l spun clar. Bun, pot să fiu flexibil atâta vreme cât Troica și Parlamentele Naționale acceptă o reprezentare ceva mai mare din partea Parlamentului European, o creștere modestă. Pentru că, așa cum spuneam, articolul 88 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene spune că Parlamentul European și Parlamentele Naționale sunt cele care decid. Prin urmare, nu uh, este uh, o reprezentare proporțională între parlamentele uh, naționale și Parlamentul European. Parlamentul European are calitate de co-legislator. Sigur, respect și sunt foarte bucuros de rolul Parlamentelor Naționale. Unul dintre punctele slabe ale dragei noastre Uniunii Europene, și sunt multe, este lipsa de implicare, implicarea insuficientă a Parlamentelor Naționale. Parlamentele Naționale trebuie să fie implicate uh, în revitalizarea și reconstituirea uh, Uniunii Europene. Mai ales acum, în această situație de criză, din motivele pe care le cunoaștem. În ce privește numărul de membri, n-am nicio problemă să negociem, dar voi continua să repet ce am spus. Și anume, Trebuie totuși să avem o structură de dimensiuni mici, s-a spus de multe ori în această după-amiază, ca să fie cât mai operațională cu putință. Și, în fine, și voi încheia aici, multe dintre preocupările exprimate în această după-amiază depind de, se leagă de două chestiuni. Una e bine cunoscută și în articolul 51. În articolul 51 care, la care mă refer în articolul, în amendamentul meu numărul 200. Deci în articolul 21 se spune foarte clar care vor fi competențele acestui grup de control. Deci competențele acestea le cunoaștem deja foarte clar. În al doilea rând, uh, alte preocupări care au fost exprimate vor uh, rezulta vor avea de rezultat un pas uh, suplimentar și anume regulile de procedură pe care instituția, grupul și le va aproba pentru sine. Așadar, voi încheia uh, cum am început. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile noastre. Mi-au dat uh, foarte multe lucruri la care să mă gândesc. Vă sunt recunoscător uh, pentru ele în activitatea mea de negociator și mă aștept să pot conta pe dumneavoastră uh, pentru rigurozitate și pentru spiritul de compromis. Vă sunt recunoscător pentru înțelegere și flexibilitate. Mulțumesc. Președinte, Mulțumesc. Înainte de a încheia, vom avea un comentariu foarte scurt de la Anitișev și după aceea Hans Borns va răspunde la întrebări. Anita, te rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru toate contribuțiile constructive despre felul în care trebuie să arate acest grup parlamentar și am notat tot ce ați spus. O să mai um, încercăm și noi să mai discutăm cu Troica despre argumentele noastre. Am auzit însă din mai multe contribuții că se dorește eficiență, expertiză și control democratic. Eficiență se, po- eficiență se poate obține, după cum am zis și înainte în introducerea pe care am făcut-o, nu numai prin numărul parlamentarilor, ci și prin stabilirea unor reguli foarte clare pentru întregul grup, uh, care să meargă dincolo de numărul participanților. Iar uh, expertiza necesară nu poate fi obținută decât dacă în acest uh, grup de control avem uh, și experți, dar avem și reprezentanți permanenți ai parlamentelor naționale, pentru ca să putem să ne bazăm pe o expertiză concretă și constantă. Raportorul din partea Parlamentului European cu privire la regulamentul Europol a subliniat că dacă grupul de control între Parlamentele Naționale și PE va funcționa, atunci Europolul va fi controlat absolut democratic și dacă este așa, atunci trebuie să fie organizat democratic. Adică aceasta înseamnă cu doi reprezentanți pe cameră care să reprezinte întregul um, întreaga componență a parlamentelor noastre. Pentru că dacă vrem ca acest control democratic să nu fie doar o întâlnire anuală, deci dacă vorbim serios despre această întâlnire, trebuie să ne întâlnim minim de două ori pe an. Și, uh, având în vedere aceste concluzii, ne bucurăm de inputul Troicii. Mulțumesc foarte mult, doamnă Șefer. Domnule Bon, aveați o întrebare pentru domnul Lopez Aguilar poate puteți să răspundeți de fapt invers, dânsul avea o întrebare, v-a pus-o și dumneavoastră puteți să-i răspundeți, dar nu e în sală. Nu știu ce părere aveți dumneavoastră despre faptul că un membru pune o întrebare și după aceea pleacă și nu așteaptă răspunsul. Poate puteți să-mi spuneți ce faceți la dumneavoastră în Parlament când se întâmplă asta. Cel puțin la noi o să încercăm să răspundem totuși la întrebarea pusă în gol. Păi cred că ar trebui să-l sancționați. Putem să, o să se poată vedea și pe web stream. Oricum, uh, care sunt uh, așadar uh, capacitățile, capabilitățile Parlamentului European dacă nu există sancțiuni? Deci, vorbeam despre colaborarea cu, cu, între, cu Comisia de Bugete, finanțarea cu um, Euro, finanțarea Europolului, dacă, de exemplu, Europolul consideră că nu, dacă ei consideră că Europolul nu face destul, atunci se poate, de exemplu, să contacteze acest control, com, acest grup de control, Comisia pentru Bugete, ca să poată cu adevărat să sancționeze acțiunea. Da. Și a doua posibilitate ar fi să arătăm cu degetul. Nu vreau să... Președintele spune, nu vreau neapărat un răspuns la întrebarea pe care am pus-o, dar nu, nu mă refer numai la deputatul respectiv, mă refer în general la sancțiuni, spune uh, domnul Bon. Da, mulțumesc, domnule Bon. Aș vrea să mulțumesc foarte mult uh, deputaților din Parlamentele Naționale. Știu că dumneavoastră sunteți uh, la un nivel foarte înalt în ceea ce privește justiția și afacerile interne și că v-ați uh, făcut timp să veniți aici. Probabil că ați observat că aceste reuniuni interparlamentare nu sunt neapărat o dezbatere propriu-zisă. Alți deputați nu pot răspunde imediat la ceea ce spuneți. E o metodă un pic ciudată de interacțiune aici. Dar totuși ceea ce ați făcut astăzi um, e extrem de important. Ați făcut o propunere foarte concretă pe baza unei propuneri din partea Troicii. A fost foarte util pentru noi și e foarte important să avem un prim draft foarte corect. Number of legislative proposals. Pentru că, după cum știți, avem o serie de propuneri legislative pe agenda de securitate și vreau doar să fac acest comentariu către dumneavoastră ca membrii Parlamentului Naționale. Înțelegem că atunci când Uniunea Europeană se ocupă de antiterorism, uh, securitate, spălarea banilor, uh, dat, protecția datelor, uh, trebuie să luăm în considerare foarte serios probleme de suveranitate, pentru că sunt probleme foarte sensibile, mai ales pe partea de supraveghere. Deci, din acest motiv, suntem foarte bucuroși că ați venit atât de mulți, că ați rămas la această dezbatere și că ne-ați oferit opiniile noastre în ce privește proiectul de propunere. Suntem foarte recunoscători și domnul Diaz de Meraș cu mine suntem foarte recunoscători pentru contribuția noastră. Deci vreau să mulțumesc în special membrilor Parlamentelor Naționale pentru timpul petrecut astăzi aici și încă o dată mulțumesc pentru că ați venit la Comisia Liberă la Parlamentul European. Scuze că doar uh, domnul Diaz de Meraș cu mine am rămas să vă mulțumim la sfârșit, dar vă suntem foarte recunoscători pentru prezența astăzi. Este un privilegiu să vă fim gazde. Acesta este sfârșitul uh, ședinței. Aș vrea să mulțumesc vorbitorilor pentru contribuții, mulțumesc și colegilor și sper că vom avea un follow-up bun uh, al acestei ședințe. Evident, propunerea va apărea în primăvară uh, și nu în ultimul rând datorită ajutorului noastre. Vă mulțumesc foarte mult!